Buongiorno onorevoli colleghi, uh, oggi abbiamo... Bună ziua, dragi colegi, astăzi avem o zi foarte încărcată, avem niște invitați uh, de mare calitate, avem mulți raportori, dacă nu are nimeni nimic de obiectat, vă propun să adoptăm ordinea de zi de azi, așa cum a fost propusă și tot dacă nu are nimeni nimic de obiectat, vă propun să adoptăm și procesul verbal a reuniunii din 21 mai anul, anul curent, la fel, după cum v-a fost uh, propus. Ultima comunicare, vă reamintesc că reuniunea coordonatorilor CRIM uh, va avea loc ușile închise în această sală, începând cu orele 17 și 15. După cum vă spuneam, prima parte a reuniunii noastre va fi dedicată unei evaluări a impactului fenomenului crimei organizate și a mafiei în Uniunea Europeană. Grupul de invitați uh, este de foarte mare calitate, de înalt nivel. Uh, invitații reprezintă cele mai importante autorități naționale și europene în uh, domeniul combaterii crimei organizate. Și vom putea să ascultăm ce are de spus fiecare invitat și apoi să avem și un schimb de opinii cu ei pentru că întâlnirea de astăzi este foarte importantă pentru urmarea lucrurilor noastre. În numele Comisiei noastre urez bun venit doctorului Chetra, director general al Biroului European de Luptă împotriva Fraudei, OLAF, și înainte de a-i da cuvântul, aș propune să structurăm discuția în modul următor și cum o facem de altfel de obicei. Vom da imediat cuvântul domnului Kessler și apoi prima rundă de întrebări Mm, coordonatorii grupurilor, apoi din nou va avea cuvântul domnul director și apoi vor putea pune întrebări și ceilalți deputați. Cu acestea fiind spuse, i dau cuvântul domnului director. Vă rog. Grazie președinte. buongiorno. Mulțumesc, doamnă președinte. bună ziua tuturor. Aș avea nevoie doar de câteva minute pentru a face o introducere și a vă da câteva informații, a vă transmite câteva mesaje din partea mea și apoi sigur că vă stau la dispoziție pentru a avea o discuție care cred eu că va fi foarte interesantă, inclusiv pentru Olaf, pe care îl reprezint aici. Olaf, deci, Birou de Luptă împotriva Fraudei, este, după cum bine știți, singurul birou de investigații de care dispune Uniunea Europeană. Există și alte instituții europene care sunt active în domeniul justiției și a luptei împotriva criminalității, dar nici una dintre acestea nu are un mandat de a efectua investigații. Astfel încât mm, mandatul acesta ne permite și să vă spunem astăzi câteva lucruri pe baza experienței noastre. Acestea fiind spuse, doresc în primul rând și foarte pe scurt să vă dau o idee a activității noastre în cifre și apoi voi vorbi și despre perspectivele biroului nostru. Așadar, toate anchetele noastre efectuate în ultimii doi ani, ba chiar trei ani, au fost Până la urmă e vorba de 2 ani, spune vorbitorul, deci 2009-2010, mai precis. Și uh, am făcut o statistică în referitoare la acești ani pentru a vedea câte din cazurile investigate de noi, cazuri de fraudă sau oricum infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, pot fi atribuite cu certitudine criminalități organizate. Din 375 de anchete efectuate de biroul nostru și le-a și încheiat în ultimii doi ani, 35 de cazuri, deci 10% din aceste cazuri are legătură directă cu criminalitatea organizată. Impactul financiar al cazurilor acum. Din aceste 375 de anchete, E vorba de 1 miliard 700 de milioane de euro, impact calculat de biroul nostru. Deci, paguba cauzată de fraudă sau acte de corupție uh, la care s-au referit acele 375 de anchete. Deci, impactul financiar al acestor 35 de anchete referitoare la crimă organizată e de 750 de milioane de euro, deci mai mult de 40% din impactul financiar total al uh, anchetelor date de ultimii doi ani. Asta, uh, experiența noastră ne dă dovada un lucru pe care probabil puteam deja să-l intuim, dar acum avem și uh, proba și anume 10% din anchete, anchetele referitoare la crimă organizată, au cauzat un prejudiciu care se traduce în mai mult de 40% din totalul anchetelor, din totalul, mă scuzați, impactului financiar al uh, infracțiunilor organiza- uh, anchetate. Și infracțiunea anchetată de noi sunt cele care au impactul financiar cel mai important asupra intereselor uh, Uniunii Europene. Deci putem spune asta și pe baza experienței noastre empirice. Putem afirma următoarele. Crima organizată este cea mai periculoasă și, și cea mai păgubitoare față de interesele financiare ale Uniunii Europene. Este vorba de o rată de uh, patru ori mai mare decât cea a celorlalte tipuri de infracționalitate. Și când vorbesc de crimă organizată, și în analiza noastră am fost încă foarte prudenți în a defini crimă organizată. Deci am ținut cont doar de anchetele care ne confereau certitudinea implicării crimei organizate. Deci experiența noastră cu infracțiunile care au un impact financiar asupra intereselor Uniunii Europene, ne spune că activitățile în care este implicat uh, cu uh, precădere crima organizată, este implicată cu precădere crima organizată, se referă în primul rând la contrabanda internațională, mai ales de țigări, foarte dăunătoare intereselor financiare ale noastre și contrabanda, activități de contrabandă în general. Și în plus, se poate vedea că o activitate infracțională secundară care însoțește activitățile infracționale ale crimei organizate e corupția. E un, practic un instrument utilizat pe scară largă în acest timp de infracțiuni, inclusiv în contrabandă. Bun. Și acum, în legătură cu aceste date, voi face și o remarcă. Și anume, aceste infracțiuni, în general, infracțiunile care aduc prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene și mai ales cele referitoare la crimă organizată, ce au loc pe teritoriul Uniunii Europene, au o dimensiune transnațională din ce în ce mai accentuată. Și când vorbim de infracțiuni ale crimei organizate, mai ales cele care aduc prejudicii intereselor financiare ale UE, trebuie să știm că foarte adesea și din ce în ce mai mult e vorba de infracțiuni care prin natura lor au o dimensiune transnațională. De fiecare dată când uh, sunt invitat la Parlament în calitate de director uh, Olaf sau când am întrevederi cu jurnaliștii, sunt întrebat, chiar ieri am fost întrebat, ce țară din Europa uh, prezintă cele mai multe fraude. Și de fiecare dată răspund că e dificil să dau răspuns pentru că s-au depășit limitele naționale, ca la, campionatul, ca la campionatele de fotbal. Când vorbim de fraudă, fiecare, vorbește, fiecare se uită la țara vecină, nu la propria sa țară. Dar corupția și crima organizată, criminalitatea organizată, prin activitățile lor, știm în Italia că au, din punct de vedere istoric, o rădăcină teritorială, dar prin activitățile lor și mai ales activitățile lor care prejudicează interesele financiare ale UE nu au granițe, nu cunosc frontiere. Corupția uh, se poate produce într-o țară, dar oricum pentru corupție e nevoie totdeauna de două ori. Un funcționar public plătit aflat într-o țară și cel care mituiește este în altă țară. Și banii poate sunt plătiți într-o terță țară. Gândiți-vă la contrabanda internațională de țigări. În statisticile noastre, poate în Belgia, de exemplu, sau în Italia, a fost sequestrat un vas, dar autorii uh, infracțiunii sunt itali- italieni sau, nu știu, belgieni, infracțiunea e belgiană sau e germană, pentru că nava, până la urmă, a sosit la Hamburg. Nu se știe. Sunt organizații care, chiar dacă au o origine teritorială, acționează pe teritoriul Uniunii Europene și, în general, în lumea întreagă, fără a avea legături cu un singur stat. Așadar, acesta ar fi mesajul principal pe care vreau să, să transmit și anume că lupta împotriva crimei organizate mai ales cel care prejudicează interesele financiare UE, nu se poate face doar pe baze naționale. Pentru că dacă facem așa, riscăm, în primul rând, să ne scape imaginea de ansamblu. Noi vedem doar vârful icebergului. Și, și la nivel de anchetă, o perspectivă exclusiv națională, riscă să lasă pe din afara, pe din afara anchetei majoritatea fenomenului, marea parte a fenomenului. Aș, și în combaterea acestui fenomen, dimensiunea exclusiv națională a anchetei și, și necesitatea de a recurge la instrumente ale cooperării internaționale reprezintă un handicap și o limită. Comisia Rogatorie Internațională nu este adecvată acestui tip de anchetă. Și, bine, sunt instrumente pozitive, dar care în acest caz riscă să fie inadecvate. Deci, de exemplu, cooperarea, cooperarea judiciară, schimbul de informații între țări. Nu deja sunt depășite practic și uh, nu mai sunt adecvate, sunt prea lente. Și oricum presupun întotdeauna activitatea unor autorități naționale care au un punct de vedere național, deci parțial. Deci care nu cuprind și nu măsoară întregul fenomen. Și e dificil ca din acest caleidoscop de națiuni să poată până la urmă să apară imaginea adevărată a fenomenului criminal. Deci, instrumentele pe care le avem noi la dispoziție, instrumente tradiționale din uh, secolul XIX, deci de acum două secole, care, pe care le-am perfecționat, dar uh, oricum, cu unele din ele încă mai lucrăm și astăzi și nu mai sunt adecvate pentru că acest fenomen cu care ne confruntăm are dimensiuni diferite și mult mai moderne. Și Uniunea Europeană, spuneam eu la început, dispune de un unic instrument de anchetă european și transnațional. Și acesta este Olaful. Însă să nu uităm ca să nu stârnim niște așteptări nefondate. Olaf, prin definiție, este un instrument de anchetă de natură administrativă și deci nu dispune de puteri judiciare. Și anchetele noastre, până la, uh, în final, sunt transferate, practic, autorităților naționale și procuraturilor naționale și, în foarte multe cazuri, noi nu știm cui să ne adresăm. Pentru că e foarte dificil uh, să identificăm originea națională a unui fenomen prin natura sa transnațională. Și oricum, la finalul uh, anchetelor noastre, trebuie refăcută toată ancheta la nivel național, la nivelul autorităților judecătorești naționale, deci OLAF. Deși dispune de mare avantaj că are o dimensiune europeană, deci poate uh, ancheta un anumit timp de infracțiuni care la nivel național poate nici măcar n-ar fi percepute deși deci dispune de acest avantaj și avantajul că se poate mișca pe întreg teritoriul european și chiar în afara Europei, se poate mișca liber, pentru că pe păi, noi nu suntem legați de teritoriul național. Olaf este totuși limitat. Pentru că, până la urmă, prin definiție, noi trebuie să transferăm cazurile uh, către instanțele statelor membre. Deci procesul ia de la început. Bun, cu asta termin și închei, dar vreau să vă mai transmit un mesaj, o speranță, și anume că astăzi avem nevoie de un birou de anchetă european, sigur, bazat pe Olaf și Eurojust, dar diferit, care să dispună și de puterea ca la încheierea propriilor anchete să exercite direct acțiunea penală în fața instanțelor naționale. Deci un birou european care să nu facă doar anchete administrative, cum face astăzi Olaf, ci să aibă puterea și competența să efectueze anchete de tip judiciar și care să aibă și puterea de a uh, exercita acțiunea penală. Și biroul procuratorului european este prevăzut în tratat și cred că ar constitui instrumentul ideal uh, care uh, ne-ar permite să mm, facem un mare progres în combaterea crimei organizate la nivel european. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc, domnule director, pentru prezentare și pentru că v-ați concentrat uh, prezentarea pe punctele principale ale subiectului pe care discutăm azi. Acum dau cuvântul coordonatorilor, colegilor coordonatori și Uh, i-aș ruga să respect un timp de vorbire de două minute ca toți să poată interveni. Domnul Diaz de Meira, care substituie pe uh, doamna Matia. Se pare că nu dorește să ia cuvântul. Da, din partea PP. Nu, doamnă, spune domnul Diaz de Meira, eu n-am cerut cuvântul. Dar vă urmăresc cu mare interes, am urmărit cu mare interes și a spus uh, domnul director, dar eu n-am cerut cuvântul prezenta. foarte bine. Atunci, doamna Borsellino, do- do- doriți să interveniți înlocuind pe doamna Feio sau pe domnul Feio. Mulțumesc. Bine, nici eu n-am cerut să iau cuvântul în acest moment, dar mi se pare foarte important acest cuvânt de deschidere pentru că ne-a oferit o imagine foarte clară. Aș încerca aici să fac o sinteză, poate banală, Ni s-a vorbit pe larg despre Olaf. Domnul director ne-a spus uh, ce se întâmplă cu pagubele, daunele economice cauzate de către activitățile de fraudă Uniunii Europene și uh, prejudiciu economic uh, mult mai amplu, pentru că nu e vorba doar de ceea ce se substrage între ghilimele economiei legale și sănătoase, dar e vorba și de o problemă de imagine de faptul că scade încrederea celor care sunt confruntați cu acest tip de infracțiuni. Și cred că din concluziile noastre, domnule director, se desprinde faptul că OLAF, dar poate și celelalte instrumente europene, sunt încă la stadiul de embrion. Uh, sigur, deja dispune de toate elementele necesare, de toate elementele utile ca să își poată îndeplini misiunea, dar nu pot să trăiască independent și să se dezvolte, pentru că sunt legate și limitate de activitățile naționale cu care, pentru că se conlucrează cu statele membre în faza uh, judiciară, deci în faza preventivă și administrativă, ele pot acționa, dar apoi, mai apoi, nu. Și cred că e nevoie de o mai bună coordonare și colaborare, mai multe posibilități de schimb de experiențe, pentru că crima organizată dispune cu siguranță de instrumente mult mai avansate și care nu trebuie să se supună uh, legislațiilor uh, țărilor membre. Deci există nevoia de a pune sub aceeași umbrelă, poate să fie colaborarea judiciară, dar cu un fir conducător comun toate aceste instrumente. Vreau să știu dacă am înțeles bine. E vorba doar de un embrion care trebuie să se dezvolte ca să, ca să devină autosuficient și să se dezvolte autonom. Mulțumesc, doamna Borsellino. Domnul Newton Dan, pentru ALDE. Thank, thank you very much, um, Director. Mulțumesc foarte mult, uh, Domnule director, prezentarea noastră a fost interesantă. Nu avem mult timp la dispoziție, dar sigur o să ne mai vedem și o să mai discutăm aceste lucruri. Comisia noastră trebuie să formuleze recomandări referitoare la modul în care Uniunea ar putea să desfășoare aceste acțiuni în mod mai eficient. Dacă nu spunem foarte clar ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, o să pierdem această ocazie pentru încă 5 sau 10 ani. Noastră ați făcut aluzie la asta în prezentarea noastră și am încercat să notez absolut tot, dar ne-ați putea da eventual un document scris mai târziu, chiar fără numele dumneavoastră, dacă nu vreți să ne dați cu numele eh, pentru că v-ați periclita poziția, dar care ar fi structura ideală, în opinia noastră, care să permite Europei să lupte împotriva acestor fenomene? Un FBI european, un procuror european, tribunale europene specializate în judecarea acestor indivizi, sancțiuni specifice, spuneați așa ceva, avem nevoie de închisori europene, există o ierarhie de lucruri posibile. Ne-ar ajuta foarte, foarte mult, pentru că noi trebuie să ajungem la o concluzie și să știm atunci, într-o lume ideală, de ce ar fi nevoie în Europa, ca noi să putem cere asta anul viitor, când ne formulăm raportul. Adesso la parola... Mulțumesc domnul Voorzitter, uh, ik heb met heel veel aandacht naar u geluisterd, meneer Kessler. We hebben elkaar natuurlijk ook al vroeg. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție ceea ce ați spus și, bineînțeles, ne-am întâlnit și înainte. Ați eh, subliniat că Olaf are foarte multă experiență în lupta împotriva crimei organizate, în special în ceea ce privește contrabanda cu țigări. Uh, Cred că aveți și o echipă foarte eficientă, care, o echipă operativă care se ocupă de lupta împotriva fraudei și de combaterea contrabandei cu țigări. Ne puteți spune mai multe despre învățămintele pe care le-ați tras din aceste activități? În ciuda faptului că aveți o luptă bună împotriva contrabandei cu uh, țigări, ne puteți spune ce se mai poate face în plus pentru a combate acest fenomen? pentru că el are legătură din ce în ce mai mare cu alte forme de uh, crimă organizată, așa mi s-a spus. Puteți confirma acest lucru? Înțeleg că aceleași bande sunt implicate și în traficul cu ființe umane și în traficul de droguri. Puteți confirma acest lucru? Și ne puteți uh, spune estimativ despre câți bani vorbim, uh, câți bani pierdem din cauza contrabandei cu țigări? Care sunt veniturile pe care le pierdem Uh, la bugetul uh, național și la bugetul uh, Uniunii Europene. Și câte fonduri se pot aloca aici? La GUE... Al... Mulțumesc. Din partea GUE, nu sunt øh, Tak, øh, og øh, mange tak for informationen. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumim pentru informațiile prezentate. Și avem niște întrebări. În primul rând, cum definește Olaf crimă organizată? nu trebuie să discută foarte mult definiții, însă aș vrea să știu ce definiție folosiți dumneavoastră la Olaf. Și în al doilea rând, considerați la Olaf că de lapidarea de fonduri europene este în creștere în ultimii ani sau s-a stabilizat? În al treilea rând, vorbim de fraudă. Multe lucruri sunt necunoscute, evident. Domnul director ne-a spus de acele lucruri care sunt depistate, dar puteți estima volumul acestor fraude care rămân nedepistate. În al patrulea rând, ce ați propus noastră ca soluție ar fi un soi de birou al procurorului european. V-aș întreba însă care ar fi relația între tipul de crimă organizată care operează doar la nivelul Uniunii Europene și cealaltă care operează internațional. V-ați referit la 35 de cazuri care, practic, au ramificații mergând dincolo de frontierele europene. Și în al cincilea rând, domnule director, spuneați că există și corupție, însă n-am înțeles foarte bine în ce context v-ați referit la corupție criminalitatea asigură fonduri care merg în direcția corupției sau invers. Vrem să știm exact împotriva cărui fenomen luptăm aici. Domnul McIntyre, doamna McIntyre, aveți cuvântul? Mulțumesc. Vorbesc în numele CR-ului. Îmi pare rău că am uh, pierdut o parte considerabilă din prezentarea noastră. Am fost uh, în, în întârziere din nefericire. Însă aș avea o întrebare precisă referitoare la contrafacerea bancnotelor euro. Există un program, Pericles, de care mă ocup eu și domnul de Mera, un program care se îndreaptă împotriva falsificării de bani. Ce comentarii aveți în acest sens? Vă mulțumesc. Revenim la domnul director. Bine. E, cum e, e già stato detto, forse... După cum deja s-a spus, sper că va exista și o a doua rundă de întrebări sau măcar să avem o a doua posibilitate de a ne întâlni, pentru că sunt multe subiecte de discuție și e nevoie de o discuție în detaliu să cred că deja organizați foarte bine acest tip de discuții. Bun, m-ați întrebat de ce avem nevoie. Domnul Newton Dan și doamna Borsellino mi-a pus cam aceeași întrebare. Avem nevoie de o instituție și avem nevoie de instrumente care să fie capabile să se confrunte cu provocarea. Și până acum nu avem aceste instrumente. Much more Acestea trebuie să fie mult mai avansate. Ar trebui să fie mai bine organizate. Ba, cu, cu, mediile criminale sunt mai bine organizate decât noi. Noi avem instrumente și lucrăm cu instrumente care își au originile în secolul trecut sau unele sunt chiar vechi de 200 de ani. Le-am adus oarecum la zi, însă esențialmente sunt aceleași instrumente și această abordare nu mai funcționează în prezent. Avem nevoie de un organism investigativ cu o perspectivă europeană un organism pe deplin european. Vorbea cineva de un embrion. Noi suntem acel embrion. Dar noi suntem doar blastocistul. Trebuie să fie dezvoltat mai departe și tot așa stau lucrurile și pentru Eurojust. Un organism investigativ european și, de asemenea, avem nevoie de un birou al procurorului european care să poată pune sub acuzare acești indivizi. Nu cred că avem nevoie de tribunale paneuropene. Putem recurge la tribunalele statelor membre. Însă, oportunitatea există, acest lucru este prevăzut în tratat și Comisia lucrează deja la o propunere care va fi formalizată și înaintată în viitor uh, Parlamentului European și Consiliului, respectiv statelor membre. Cred că această comisie, în opinia mea, dacă mă întrebați și dacă îmi permiteți, ar putea pregăti puțin lucrurile, cel puțin pentru Parlament, și asta este important. Ca să putem duce Olaf mai departe și dege Just de la comisie are sarcina de a dezvolta aceste structuri. În cadrul acestor directorate generale, suntem într-o fază destul de avansată pe planul prospecțiunilor și examinării posibilităților și am putea să contactăm, să, să comunicăm cu noastră neoficial. Nu vă putem trimite documente anonime, pentru că, vă spunem, deja lucrăm pe acest dosar. Contrabanda cu țigări. Aceasta este crimă organizată prin definiție, pentru că impune un set de competențe manageriale și organizaționale și de instrumente de acest gen și instrumente financiare în același timp de amploare și avansată. Deci este crimă organizată. nu e neapărat vorba de infractori care se ocupă de altceva și la jumătate de normă fac și contrabandă cu țigări. Nu. E o piață ilegală imensă, nu am cifre exacte, ă, nu, nu vreau să improvizez aici, dar am să vă pot trimite cifre reale în scris mai târziu, însă profiturile sunt imense costurile de producție pentru țigări, știți că sunt foarte reduse. Problema sunt taxele. Și de acolo loc de câștiguri imense pentru contrabandiști. Finanțele europene sunt lovite prin pierderea de venituri din impozite, taxe și văm pe țigări ca să nu mai vorbim de riscul împotriva sănătății umane, pentru că uneori, nu totdeauna, dar uneori aceste țigări sunt la rândul lor contrafăcute și practic nu știi ce tragi în piept. Risc mai mare la, eh, împotriva sănătății umane. Avem pe de altă parte unii care chiar produc țigări, lucrează în producerea de țigări, oameni de afaceri, existând astfel grupuri specializate de crimă organizată care se ocupă cu acest întreg lanț și există sinergii la acest nivel, au metode de transport extrem de avansate, nu sunt doar transnaționale, ci transcontinentale. În multe cazuri, aceleași rute sunt folosite la contrabanda cu țigări sau aceeași organizație le poate utiliza și la transportul de arme sau de alte de persoane uneori. Există sinergii între grupurile infracționale Însă contrabanda cu țigări și chestiunea referitoare la aceasta este una serioasă, cel puțin în termeni financiari. <clears throat> și există grupuri de criminalitate organizată specializate în acest domeniu. Cum definim crima organizată? O altă întrebare. Olaf nu este o agenție care luptă programatic împotriva crimei organizate. Noi trebuie să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene, deci noi noi nu avem și niciun european nu are o definiție bătută în cuie a crimei organizate. Avem aceste studii în 2009-2010. Le-am analizat la un an după publicarea lor. V-am dat anterior o serie de cifre Însă definiția pe care am preluat-o noi pentru crimă organizată vine într-o declarație cred a Consiliului European, spune vorbitorul. Nu avem o definiție clară, însă asta ne-ar ajuta, e drept. Și asta mă amintește de un alt lucru de care avem nevoie. Avem nevoie și la comisie încercăm să asigurăm acest lucru avem nevoie de un drept penal substanțial, un drept penal cu definiții comune, cel puțin referitor la aceste tipuri de infracțiuni, definiții comune întregii Uniuni Europene, pentru a, a vota, a evita lipsa de jurisdicție pentru a închide toate portițele folosite de infractori care încearcă să exploateze în avantaj propriu diferențele de definiții din uh, dreptul intern. În anumite țări, anumite activități sunt decriminalizate, decriminalizate diferă pedepsele, diferă gravitatea pedepsei. Și infractorii sunt oameni foarte serioși, își fac lecțiile, ei se pregătesc bine, pentru că sunt sume mari de pierdut și totdeauna au avocați buni. Nu sunt niște naivi acești indivizi. Există diferențe între țări în materie de drept penal material și acestea sunt exploatate. Pe de altă parte, de altă parte a baricadei ne aflăm noi și noi ne confruntăm cu aceste probleme. Știm că dacă discutăm cu o jurisdicție, cazul va dura 2 ani, pentru că acestea sunt termenele de judecată. În ceea ce privește contrabanda cu țigări, cazurile de regulă trec de frontierele Uniunii Europene. Chiar și perspectiva paneuropeană pe care o ceream eu aici s-ar putea dovedi insuficientă pentru că lucrurile trec mult de frontierele Uniunii Europene, mai ales când e vorba de contrabanda cu țigări. Corupție. Corupția e un instrument, spuneam eu, un, să vă dau un exemplu. Pentru contrabanda cu țigări, uneori trebuie să mituiești anumiți funcționari ca să accelerezi lucrurile. E un instrument. Corupția aici. Pericle. Pericle e un proiect de mică amploare în termeni financiari probabil unul dintre cele mai mici finanțate de Uniunea Europeană, însă nu sunt decât două astfel de proiecte gestionate de OLAF, după cum știți. Avem aceste fonduri, nu știu exact cifra, nu știu cât de puține milioane. Avem un milion. Termen termeni financiari, programul e mititel. Și ideea e să creștem capacitatea statelor membre, dar nu numai, pentru că problema trece de frontierele Uniunii Europene, capacitatea de luptă împotriva contrafacerii de bani, în special împotriva contrafacerii de monede de modele și magnote euro. Nu sunt mulți bani, însă programul funcționează foarte bine, n-ai nevoie de mulți bani. Uh, noi instruim uh, agenți europeni și din afara Europei care vin din țări unde problema acestor contrafaceri este mai gravă, Îi învățăm cum să detecteze bancnotele contrafăcute și asigurăm la consolidarea unei rețele de investigatori specializați pe aceasta și după câte știm lucrurile merg foarte bine. Deci nu e nevoie de foarte mulți bani. Ne-am descurcat bine. Uniunea Europeană și Olaf sunt uh, bine cunoscute, cunoscute printre specialiști la nivel internațional pentru aceste activități. Mulțumesc, domnule director. O ultimă întrebare și vă rog să fie foarte succint atât întrebarea cât și răspunsul. Domnul Ladford, vă rog. Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi pare rău că am venit așa târziu. Voiam să îl întreb pe domnul director Ați vorbit despre necesitatea de a armoniza anumite aspecte ale dreptului uh, penal în Europa pentru a permite uh, un sistem mult mai complex și mai uh, compact, astfel încât criminalii să nu se poată ascunde. Ați vorbit și despre pierderea de suveranitate și dacă merită ca acești infractori să fie prinși cu prețul pierderii uh, acestei uh, supremații statale. Dar în ceea ce uh, privește problema procurorului european, trebuie să spun că nu sunt chiar atât de convinsă de sugestia dumneavoastră. Vorbiți despre un procuror european care să aibă puteri de anchetă, dar cu siguranță asta ar depinde în continuare de cooperarea cu Poliția Națională și cu procurorii naționali și eu nu sunt convinsă de faptul că acest sistem ar funcționa dacă Eurojustul nu funcționează, pentru că și acolo este nevoie de cooperare poliționească și judiciară și știm că autoritățile din statele membre nu sunt suficient de disponibile și dispuse să facă asta, la fel cum nu sunt uh, uh, dispuse nici să pună la dispoziție Europolului datele necesare. Și atunci cum ar uh, acționa un procuror european care tot s-ar baza pe cooperarea cu autoritățile naționale, cum ar funcționa mai bine decât Eurojust? Nu este o obiecție ideologică din partea mea, ci o obiecție practică. Cred că e considerat răspunsul la toate problemele. Da, votăm ca să avem un procuror european, dar nu văd cum ar funcționa lucrurile atunci când Eurojustul nu funcționează suficient de bine. Domnule director, da, înțeleg ce vreți să spuneți. E păcat că trebuie să vorbim despre asta în doar câteva minute, pentru că în spatele întrebării dumneavoastră și în spatele răspunsului meu sunt foarte multe idei și foarte multe argumente. Oricum, primul punct. Cred că trebuie să trecem de la o abordare legată de cooperare folosită de Eurojust, care implică autorități naționale care să lucreze la cazul respectiv și să coopereze între ele la nivel național. Deci cooperarea înseamnă abordare națională. Deci să ne mutăm de la această abordare la o abordare integrată, dacă preferați. Deci o abordare europeană care este extrem de necesară. Din punct de vedere conceptual, este un lucru complet diferit de ceea ce avem acum. deci un birou al procurorului european cu competență de anchetă și de trimitere în instanță. Bineînțeles, trebuie să lucreze și să colaboreze cu autoritățile naționale. N-am vorbit mai devreme despre asta pentru că mă gândeam la finalul problemei, dar trebuie să colaboreze cu anchetatorii naționali, deci cu poliția, și cu procurorii naționali. Modelul pe care îl dezvoltăm uh, și discuțiile sunt deja într-un stadiu destul de avansat în, uh, la Comisie, ne-am imaginat că acest birou este un birou destul de mic ca dimensiuni și se bazează pe o rețea de procurori naționali. Deci ei rămân în continuare sub, de competență națională dar sunt organizați într-o rețea și au legătură cu procurorul european, așa pe scurt. Dar, bineînțeles, detaliile vor fi uh, mai dezvoltate. Deci nu înseamnă că statele membre n-au nicio responsabilitate și uh, procurorul european are toată autoritatea. Din potrivă, vor fi conectați printr-o rețea și vor putea colabora. Deci, biroul procurorului european face parte dintr-un birou mic, localizat undeva în Europa, nu o să spun unde, Deci undeva în Europa, ca să nu dau de belea spunându-vă unde, și uh, va avea și birouri naționale organizate în conformitate cu dreptul național în toate statele membre. Acesta este modelul pe care îl prevăd. Suntem departe de o decizie, încă nu s-a hotărât, dar asta este ideea pe baza căreia lucrăm. Mulțumim, domnule director, pentru că ați venit alături de noi și ne-ați vorbit de aspecte importante care nu țin doar de competența Comisiei noastre neapărat, dar mai ales pentru că ați evidențiat nevoia ca Uniunea Europeană să dispună de o legislație serioasă antimafia. Asta e și obiectivul nostru. Să dezorganizăm crimă organizată și pentru asta să se organizeze instituțiile. Bun, acum prezint următorul invitat. E vorba de uh, o persoană care acționează la fața locului, care zi de zi se expune pericolului și care ne va vorbi despre experiența sa de, în combaterea crimei organizate și a mafiei. E vorba de domnul director Alfonso de Alfonso, director al Direcției de Investigație Antimafia din Italia, DIA. DIA reprezintă autoritatea de anchetă interforțe care se ocupă pe scurt de anchete referitoare la mafia și crimă organizată și dau cuvântul domnului director pentru a face o scurtă prezentare și să ne vorbească nu doar de caracteristicile mafilor italiene, ci mai ales uh, ale organizațiilor criminale care operează pe teritoriul italian și principalele principalele rute de extindere ale lor în Uniunea Europeană și capacitatea lor de uh, a penetra medii care păreau imune. Și după uh, prezentarea domnului director vom da cuvântul coordonatorilor și din nou va avea cuvântul domnul director și dacă vor mai fi întrebări, domnia sa va răspunde. Vă rog. Mulțumesc, doamna Alfană, mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc, uh, stimați membri ai Parlamentului European. Voi încerca să vă fac o sinteză pentru a avea la dispoziție câteva exemple, pentru a uh, facilita înțelegerea unor uh, concepte esențiale, cu scopul de a sublinia că până acum, în ciuda faptului că s-au făcut progrese, pericolul principal în combaterea mafiei și crimei organizate în general e potențiala subevaluarea fenomenului și subestimarea capacității sale de penetrare silențioasă, ca să spun așa. Să nu ne dăm seama că există pericolul acesta al unei organizații complexe și care are o mare capacitate de organizare, cum uh, ne spune experiența noastră de la DIA, pentru că de mult am văzut că are capacitatea de a se adapta diverselor medii teritoriale și sociale, câteodată renunțând la controlul militar al teritoriului și alegând o strategie de acțiune subterană pentru a realiza profituri uh, și uh, având o acțiune mimetică, invizibilă. E cunoscutul fenomen al insinuării interlopilor în uh, straturile sănătoase ale societății deci, de aceea, coza noastră, mafia din Sicilia, este uh, simbolizată printr-o caracatiță. Și de ce am dorit să introduc acest concept de uh, crimă organizată, care astăzi uh, a devenit tăcută câteodată. Deoarece, după cum dumneavoastră sigur știți, în Italia, din punct de vedere istoric, noi avem pe teritoriul nostru anumite organizații de tip mafiot în anumite uh, părți ale teritoriului național, cum ar fi Sicilia, Calabria, Campania și Puglia, regiuni italiene. Și noi toate aceste organizații le numim mafia sau Cosa Nostra, pentru că s-a extins și în Statele Unite. Drangheta este în Calabria, Camorra în Campania și Sacra Corona Unita în Puglia toate acestea în sudul Italiei. Însă, de-a lungul timpului, ă, această poziționare teritorială s-a modificat și activitățile acestor organizații poate nu foarte bine definit s-au extins, dar pentru că a existat o evoluție a acestor activități și s-au extins și în alte regiuni ale Italiei. Și nu au rămas imune nici alte regiuni din nord, cum ar fi Piemonte, Lombardia, Liguria, cu Genova, Emilia-Romania cu Bologna și această uh, extindere a activităților lor ne-a dus la o reflexie pentru că de-a lungul anilor anticorpii naționali au reprezentat o serie de legi care au ne-au permis să combatem din ce în ce mai bine mafia și practic ne-au dus la o reconsiderare a acestui tip de criminalitate organizată. Și experiența de care dispunem ne, trebuie să ne permitem să ne permită să adăugăm că ca o concluzie, trebuie precizat că fenomenul de poluare economică de către criminalitatea organizată adesea dificil de perceput pentru că este deghizat, ascuns în economia legală, e la fel de relevant uh, precum uh, riscurile la adresa siguranței și trebuie analizat uh, în cadrul daunelor, pagubelor aduse economiei. Prin asta ce vreau să spun? Că pe măsură ce s-a dezvoltat activitatea crimei organizate de tip mafiot, S-a trecut de la un moment uh, foarte violent, de tip operativ, la, un, uh, la o nouă etapă, de, o etapă mimetică, o etapă de inserare în economia legală și o difuziune pe tot teritoriul Italiei E vorba doar de una dintre etapele de dezvoltării acestor organizații. De aceea, astăzi eu spun că impactul acestui tip de criminalitate nu trebuie subevaluat, pentru că deja ea operează și în multe alte state ale Uniunii Europene, nu doar în Italia. Da, există o serie întreagă de anchete și de semnale uh, în ultimii ani care, de valori obiective care, Spania, în Germania, în Franța, de exemplu, în zona Balcanilor, care ne arată că acolo există activități mafiote transfer, transferate din Italia în aceste zone, dar care au aceleași caracteristici cu cele care operează pe teritoriul Italiei. În acest sens, aș dori să vă atrag atenția asupra impactului criminalității în Uniunea Europeană. Putem începe, de exemplu, cu organizația Ndrangheta. Operațiunile internaționale ale Ndrangheta sunt uh, din ce în ce mai prezente în Europa continentală arestările efectuate în 2009 în Olanda, într-o localitate de lângă Amsterdam, a fost arestat Giovanni Strangio și cumnatul său Francesco Romeo, confirmă încă o dată că țările de jos sunt o zonă care interesează așa numitele îndrine din regiunea Locride, organizațiile mafiote. Uh, Strangio este pe lista uh, celor mai uh, periculoși fugari este acuzat de asociere, asociere de tip uh, mafiot și că a participat la măcelul de la Duisburg. În Germania este sigur că există importante baze logistice operative ale Îndrangheta, încă din anii 70 și acum cu rădăcini adânci în Germania. Colaborarea cu Bundeskriminalamt din Germania, cu procuratura din uh, Germania, înseamnă că avem un, schimb, un foarte bun schimb de informații între grupul de lucru italian și cel care operează în Germania. Astfel, constituindu-se o task force eh, după măcelul de la Duisburg din 2007, eh, care a fost, eh, s-a produs în urma luptelor intermafiote din San Luca, deci din aici în San Luca, un, este, San Luca este doar un sătuc, dar este uh, locul de unde am pornit uh, importante organizații de tip mafiot. Însă, un alt episod foarte important, arestarea în Spania a unui traficant italian căutat internațional pentru trafic de droguri, plus că e suspectat de legături cu Drangheta, a făcut să apară existența pe teritoriul spaniol a unei uh, rețele de prelucrare a cocainei. Aici nu trebuie să uităm că o, o rută preferențială, mai ales a îndranghetei, cu legăturile sale internaționale pentru traficul de stupefiante provine din America de Sud, trece prin Spania și apoi ajunge în Italia. Dar și Camorra își are ramificațiile sale la nivel european. Organizațiile de tip camorist Uh, traficul de stupefiante spre Italia, gestionat direct de țările de tranzit, reprezintă piața criminală cea mai profitabilă. Și aici avem strategia legăturilor din campania care evidențiază o preferință pentru Spania. Prezența Camorre în Spania uh, este, are un mare impact, fără îndoială. Pe Costa del Sol, de exemplu, pe Costa Brava, mai ales se înregistrează un parazitism criminal silențios de tip camoristic. Cu efecte nefaste asupra economiei locale, cu investiții importante imobiliare, eh, efectuate de unele clanuri de-a lungul timpului, utilizând capital de proveniență ilicită. În Olanda, de asemenea, acționează Camorra. În România, și așa mai departe. În Germania, de exemplu, se monitorizează impactul operativ al Camorrei, care este activ în comerțul de uh, produse contrafăcute, produse mai ales în China. Aici principala prezență e relevată la Hamburg, uh, München și Dortmund, dar din punct de vedere istoric există prezența uh, clanurilor napolitane, inclusiv la Köln, Frankfurt pe Main și Berlin. La fel în Polonia. Este o, o panoramă care ne arată că fenomenul acesta este deosebit de periculos. E vorba de organizații extraordinar de bine organizate, care, repet, au o capacitate de penetrare nu doar teritorială, ci în țesutul socioeconomic al uh, statelor europene și nu numai. Și eu consider că mai ales în perioada asta de uh, importantă criză economică și financiară, trebuie să fim deosebit de atenți, deoarece uh, sistemul acesta criminal este încă și mai periculos și tinde să submineze bazele economiei legale. și în Italia existența fenomenului mafiot a fost uh, subestimată uh, foarte mulți ani. Însă astăzi sistemul de represiune a uh, sistemului mafiot este bazat pe niște legi care ne permit să combatem foarte viguros criminalitatea organizată. Noi în, ca, în codul penal am introdus articolul 416 bis, eh, unde se prevede eh, asociația de tip mafiot, inclusiv străin, cu care, din punct de vedere juridic, am dat o definiție a acestui tip de organizație criminală, descriind și mecanismele sale de funcționare. Dincolo de limitările impuse anterior de articolul 416 al codului penal. Era vorba acolo doar de simpla asociație uh, pentru a comite infracțiuni pentru existența căreia e necesar ca societas sceleris să se asocieze în funcție de uh, delictul comis. Uh, Noua infracțiune prevăzută în codul penal se referă la cele asociații care, deși constituie pericol pentru siguranța publică, nu prezintă toate caracteristicile tipice prevăzute de asociație pentru comiterea de infracțiuni. Și astfel că legislația noastră nu era adecvată pentru a combate manifestările moderne ale fenomenului mafiot, care au scopuri paralicite și nu constituie delicte autonome. Nevoia de a introduce această nouă infracțiune eh, diferențiată și definită specific față de fostul articol 416 din codul penal eh, a apărut pentru faptul că asociația de tip mafiot trebuia combătută doar pentru existența sa, indiferent de dovada, de proba că s-a, s-au comis uh, delicte specifice. Un alt instrument extraordinar pentru combaterea mafiei îl reprezintă identificarea măsurilor de prevenție de tip personal și mai ales de tip patrimonial. E un instrument fundamental de luptă în plus față de uh, procedura penală obișnuită. Și aplicarea sa e bazată pe criteriul prezumției uh, rezonabile și nu neapărat pe baza unor elemente de probă, principiu general pe care se bazează în general dreptul penal. De fapt, e vorba de o procedură de tip jurisdicțional, deci e vorba de sequestrare, confiscare, în absența unei condamnări penale, dar cu asigurarea uh, protecției terților de bună credință. Înăsprirea legislației contra mafiei în ce privește uh, executarea penală, uh, executarea pedepselor cu regimul penitenciar prevăzut la articolul 41 bis, deci carceră dură, extinderea termenilor pentru începerea acțiunei penale dincolo de durata maximă a anchetelor preliminare și utilizarea tuturor instrumentelor avute la dispoziție prin legislația italiană. Bun, în încheiere, pentru că se pare că nu mai am timp la dispoziție, aș mai spune că ar putea fi de ajutor pentru a combate mafia la nivel european înființarea unei unități specifice de analiză pe lângă Europol. Sigur, DIA ar putea să furnizeze uh, susținere calificată uh, pentru astfel de inițiativă, punând la dispoziție între toate cunoștințele noastre în, în domeniul mafiilor. Ideea ar putea fi cea de a crea, în cadrul structurilor europene, de exemplu Europol, o rețea europeană operativă anti-mafia, care să permită o mai bună integrare a aspectului de investigație. Închei aici și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Eh, la Președinta, au, are, au cuvântul coordonatorii, doamna Matie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule director, pentru această prezentare foarte bună și pentru sugestiile dumneavoastră. Chiar vreau să vă vorbesc de câteva sugestii pe care puteți să le faceți. Această propunere pe care ați făcut-o de crearea unei unități anti-infracționalitate uh, pe lângă Europol este o propunere pe care am fi putut să o facem și să o aducem în atenția Comisiei Europene. Am o întrebare de pus. De când ați constatat o extindere a criminalității organizate în interiorul Uniunii Europene și, după părerea dumneavoastră, de ce s-a întâmplat acest lucru? Și credeți că extinderea criminalității organizate este o nevoie de putere a mafiei sau o nevoie de bani? Dacă este o nevoie de finanțe sau dacă este nevoie de putere, de competență, de uh, putere pentru mafia. Și aș vrea să știu, de asemenea, dacă ați văzut vreo evoluție de la ultimul uh, război uh, mafiot sau o evoluție care a apărut după crearea Uniunii Europene. Mulțumesc. Se, adesso la parola per SND all'onorevole Mulțumesc, doamna Fajon, pentru socialiști. Hvala lepa, gospa predsedujoča în, eh, hvala. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și domnului director D'Alfonso pentru această prezentare senzațională eh, a acestor grupuri eh, mafiote, grupările mafiote în Italia, în Europa și în lume. Ați vorbit și de Polonia, de Germania, de Balcanii de Vest. Care e cooperarea cu organele polițienești, cu, or, uh, cu organele de anchetă? Cum, cum colaborează DIA, de exemplu, cu țările din Balcanii de Vest? Și cum colaborați cu autoritățile polițienești uh, și judecătorești din țările în curs de aderare, că acestea poate nu sunt uh, foarte eficiente. Ce probleme vedeți noastră că există în vecinătatea noastră imediată, în țările din Balcanii de Vest? Luna viitoare noi ne vom deplasa în Serbia și vom avea un schimb de opinii cu organele competente, cu organele de anchetă în Serbia. Și am dori să auzim dacă aveți comentarii despre situația din această zonă pentru că ați lansat această inițiativă de creare a unei uh, rețele europene pentru a combate crima organizată. M-ar interesa să știu ce credeți dumneavoastră uh, având în vedere și mandatul comisiei noastre, subcomisiei noastre CRIM, credeți că, într-adevăr, ar fi nevoie de un mandat pentru înființarea instituției Procurorului European? Mulțumesc! Acum domnul Newton, Dan, din partea ALDE. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aici sunt, dacă vă uitați după mine. Vă mulțumesc pentru o prezentare foarte interesantă. Nefiind italian, ca majoritatea membrilor comisiei, e o mărturisire și o fac cu jenă. Dar ceea ce aș vrea să știu este cum funcționează lucrurile. Se extind familie cu familie, deci îmi trimit fratele sau vărul în Costa Brava sau la Milano, care este mecanismul de câștigare a încrederii? Recrutează oameni de alte naționalități? Și, în al doilea rând, care este relația între mafia, camora și Angheta? Sunt rivale sau cooperează? Cum funcționează lucrurile? Domnul Stas, din partea verzilor. Fayon, wat eh, mij heel erg Mulțumesc, doamna președinte. M-a interesat foarte mult ceea ce a spus uh, despre uh, creșterea crimei organizate în uh, Balcanii de Vest, pentru că uh, aș fi foarte interesat să aflu mai multe despre cooperarea sau lipsa de cooperare, dacă așa e cazul, uh, Uh, în acel domeniu, pentru că este extrem de important pentru noi în contextul Serbiei. Mulțumesc. Acum, în numele GUE, doamna Andergaard. Domnul Andergaard. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru această prezentare. Am avut și eu o întrebare similară legată de modul în care se extind aceste legături. Înțeleg uh, conflictele uh, și conflictul de la San Luca care a început acolo și apoi s-a extins. Dar presupun că nu acesta este motivul pentru care oamenii încă se împușcă la 16 ani distanță, deci trebuie să existe un uh, fel de contagiune și vreau să știu dacă asta îi afectează și pe cei care uh, locuiesc în alte țări sau se extinde doar mafia italiană. A, o altă întrebare este mai degrabă o dilemă. Pentru că mie mi se pare paradoxal că o țară care are cea mai puternică legislație împotriva mafiei și cea mai strictă legislație antimafia, cele mai multe anchete și cele mai multe forțe polițienești uh, care luptă împotriva mafiei este țara în care mafia este și cea mai puternică. Cum explicați acest paradox? Și legat de asta, Vreau să-l întreb pe, direct, pe domnul director dacă poate să spună ceva legat de legătura între activitățile mafiote și politică. Cu alte cuvinte, în ce măsură poate mafia să intre, să pătrundă în sistemul politic și chiar în sistemul juridic? În ce măsură poate mafia să stabilească uh, obiectivele politice și chiar uh, juridice? În ce măsură poate să dicteze legislație? În ce măsură poate mafia să dicteze care vor fi hotărârile curții? Deci care este evaluarea dumneavoastră în această privință? Onorevole McIntyre. Mulțumesc acum, doamna McIntyre, pentru ECR. Thank you. Mulțumesc, președinte. Văd că a sosit uh, coordonatorul, deci dacă vrea să vorbească uh, domnia sa, îi dau uh, cuvântul cu mare plăcere. Okay. Um, thank you. Mulțumesc foarte mult pentru o prezentare foarte interesantă. Și eu vorbesc ca membră neitaliană a Comisiei, dar îmi place foarte tare să petrec vacanțele în Italia, deci uh, am multă înțelegere și am o întrebare specifică legată de ideea înființării unei unități uh, antimafia și crimă organizată în Europol. Aș vrea să înțeleg cum uh, credeți că acest lucru aduce o plus valoare luptei împotriva criminalității organizate? Ce putem face la nivel european din punctul dumneavoastră de vedere? ce ar putea fi făcut mai bine astfel decât ceea ce se obține deja la nivel național. Adesso per... Eh, Și acum din partea PPE are un minut la dispoziție domnul Diaz de Mera. Gracias. Mulțumesc, doamna președintă. Dar eu nu vorbesc în numele PPE. În numele PPE vorbește Veronic. Eu vorbesc în numele meu propriu. Aș dori să vă spun, domnule Alfonso, că mi-a plăcut foarte mult prezentarea dumneavoastră și înțeleg foarte bine ce spune dumneavoastră în limbajul pe care l-ați utilizat și vă mulțumesc pentru aportul adus activităților comisiei noastre. Mi-au uh, plăcut cuvintele dumneavoastră pentru că comisia noastră mm, uh, a recepționat deja propunerea mea originală Cred că, dom- cred, domnule Alfonso, că um, criminalitatea a trecut printr-o evoluție importantă și mafia, de asemenea. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că întâi au încercat cu jocurile de noroc, acum alcoolul și acum drogurile. Și e important să vedem ce se întâmplă în țările de origine. Cum se uh, organizează tranzitul până în țara de destinație. Deci care e lanțul? Origine, tranzit, destinație. Țara noastră Italia și țara mea Spania sunt țări de tranzit și în același timp de destinație finală. Și criminalitatea și produsul său uh, tranzitează pe acolo și ajung în restul Europei. Și cred că comisia noastră ar face bine să convoace aici specialiști din țările de origine și să și viziteze țările de origine în acest sens, pentru că a sosit și Rob, directorul Europol, uh, aș expune ideea unei dia a Europol, precum în Italia. Nu știu dacă ar fi viabil, nu știu dacă ar fi posibil, pentru că dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că statele membre sunt cele care cunosc cel mai mult și cel mai bine forma de a combate mafia și de a investiga și capacitățile de anchetă ale Europol sunt limitate. Bun, închei. Okay. Deci cred că e o idee bună, cea dumneavoastră, dar nu se poate pune în practică, din păcate, pentru că știți că statele membre au competențele necesare, <laughs> dar de asemenea își păstrează informațiile pentru ele și nu le pun în comun, informațiile din, din anchete. Bine, oricum, mulțumesc din nou pentru că ați venit aici și uh, mulțumesc pentru că mi-ați ascultat comentariul. Mulțumesc acum ultima intervenție, domnul Croceta. Mulțumesc. Da, unele întrebări deja au fost puse sau deja le-a fost răspuns, da? Dar iată că profit de prezența dumneavoastră aici pentru a vă prezenta mai multe întrebări. Eu am intrat pe site-ul ziarului... mă scuzați. Da, ziarul La Republica, versiunea sa Palermo, a denunțat faptul că există un boss care e refugiat la Londra și, și acolo întreprinde act, uh, activități ilicite și e vorba de unul din cei mai periculoși, un boss mafiot din familia Trapia, de lângă Palermo, dar Anglia nu dorește să-l extradeze în Italia, deși acesta este condamnat pentru 416 infracțiuni și încă de mai multe ori. Mi-aduc aminte, a existat un mandat uh, european uh, Uh, împreună cu doamna Alfano, cu doamna Borsellino, de mai multe ori am expus nevoia să se specifice mai în detaliu asociația infracțiunea de tip mafiot, pentru că noi, în mandatul de arest european, uh, spunem că extradarea nu poate fi refuzată în cazul în care există o asociere pentru comiterea unei infracțiuni. Dar oare cum, cum se întâmplă că statele membre pentru că mafia e clar că e o asociere pentru a comite infracțiuni. Cum de nu se acordă extradarea în caz de activitate mafiotă. Deci aici cred că există neclarități și chiar greșeli în legislațiile unor state membre și trebuie să eliminăm aceste uh, neclarități. Deci e foarte important. Și adesea întrebările care se referă la analiza fenomenului mafiot, nu doar în Italia, ci și în Franța sau în alte țări. Iată, l avem pe aici și Jean-François Gueiro, care a studiat problema și ne va spune multe lucruri despre asta. Dar, întotdeauna se face referire la activitățile ilicite, traficul de droguri și așa mai departe. Însă, nu prea se vorbește despre faptul că sistemele, organizațiile criminale și mai ales organizațiile care se inspiră din modelul mafiot reprezintă un ansamblu în care avem și uh, criminalitatea de tip financiar, politic, economic, de nu putem să ne gândim că, să zicem că la început uh, se ocupau de trafic de alcool, dar se ocupau și de speculație imobiliară, trafic de arme. Încă uh, de acum un secol nu sunt activități noi. Mulțumesc! Și domnule director de Alfonso, sigur că întrebările, iată că se referă toate la uh, o anumită necesitate și eu fac un apel tuturor. Deja suntem în întârziere de, cu 30 de minute, deci vă rog să vă limitați intervențiile. Domnule director, profit de ocazie să vă adresez o întrebare foarte scurtă. Adesea, după cum a spus și domnul Croceta, suntem întrebați ce putem face după părerea mea, modestă. Eu cred că comisia noastră trebuie să aibă ca obiectiv principal cel de a ajunge la armonizarea diverselor sisteme judiciare în cadrul Uniunii Europene, pentru că mai apoi, mult mai simplu și în interesul tuturor cetățenilor europeni pe care îi reprezentăm noi aici, să putem ajunge la un text de lege care măcar o dată să reușească să vorbească aceeași limbă. Credeți că e posibil să ne ocupăm de problema crimei organizate, organizarea, expansiunea mafilor, dacă fiecare țară în parte are propriile sale legi, propriile sale texte de lege care, sigur, sigur sunt, sunt diferite unele față de celelalte. Eu, intanto, chiedo scusa. Răspuns, da. În primul rând îmi cer scuze. Dacă voi fi foarte sintetic, dar nu am timp la dispoziție, din păcate. Voi încerca să dau răspunsuri cât mai exhaustiv posibil pe un prim subiect, ca să încerc să explic cât mai bine ce înseamnă criminalitatea organizată de tip mafiot și capacitatea acestea de a se dezvolta și de a se extinde și peste granițe și nu doar în Europa. Apoi, eventualele remedii la nivel european pe care le-am putea găsi. Istoria ne învață multe și noi nu trebuie să uităm că Sicilia a exportat și a clonat propria structură mafiotă. Deci, din Sicilia în Statele Unite. Deja, din punct de vedere istoric, iată faptul acesta ne permite să înțelegem că acest tip de criminalitate e o criminalitate care acționează totdeauna pe două fronturi. Se implantează într-un teritoriu și practic în structurile sociale și în același timp și în economia legală. Și din punct de vedere istoric există grupări, ca să vorbim și de îndrangheta, care s-a orientat în același fel, în, în, s-au, s-au implantat în Canada, în Australia. Deci, istoric, deja uh, avem uh, aceste, aceste trasee, aceste expansiuni și legislația antimafia din Italia, care s-a dezvoltat treptat de-a de lungul timpului, totdeauna a fost rodul unui concept de urgență, deci s-au adoptat legi de urgență. Noi nu trebuie să uităm că unele dintre norme, și prima și cea mai importantă, la Torre, Ronione la Torre, e prima lege care a permis Italiei să să să confiște patrimoniul uh, ilicit al organizațiilor mafiote. Noi trebuie să plecăm de la acest concept și anume adevărat acțiune de combatere a acestui tip de infracțiuni care, repet, nu trebuie subevaluate pentru că se e infiltrată în, în, în societate, face acte de corupție și ca să răspund ce legătură poate să aibă această activitate mafiotă cu politica. Păi am avut tot felul de procese în care oameni politici la tot felul de niveluri au fost implicați în activități mafiote. Dar astea sunt procese istorice, foarte cunoscute, prin care s-a văzut foarte clar această tendință foarte gravă a crime organizate de tip mafiot, care, repet, se dezvoltă inclusiv pe plan european. Și știu că pentru multe state membre e dificil și e complex de înțeles ce înseamnă activitatea de tip mafiot. Însă aceste organizații nu sunt organizații de persoane care, nu știu, doar fac jafuri sau transfer de capitaluri sau fac doar trafic cu narcotice. Ehm, mafioții care au colaborat cu justiția, deci care anterior s-au aflat în interiorul acestor, acestor organizații criminale, printre altele au spus că atunci când cineva intră în această organizație nu mai iese niciodată. Acesta e un lucru foarte important. Deci, e vorba de o societate ascunsă, secretă, o societate care trăiește din câștiguri legale și care e o societas sceleris, deci societate de infractori care se opune societății civile. Ăsta este conceptul pe care comunitatea, Uniunea Europeană, ar trebui să-l înțeleagă și pentru a putea uh, exprima printr-o lege recunoașterea infracțiunii de asociere de tip mafiot care apoi să stea la baza următoarelor proiecte legislative de armonizare a, a, a legislației. Și sper că nu am depășit foarte mult timp, dar sper că am reușit totuși să uh, răspund. Când vorbim de mandat uh, de arestare, când vorbim de capacitatea operativă, eu spun că, da, toate acestea funcționează și colaborăm și cu mm, noile state din Est, care acum aparțin Uniunii Europene, sunt, sunt legături foarte bune. polițiști, anchetatorii, ne înțelegem între noi și ne organizăm rapid. Însă, aflându-ne în fața unor mecanisme <laughs> spune de tip bizantin, cum se spune în Italia, când suntem prea bizantini, când e vorba de a fi operațional, pentru că ne confruntăm cu probleme de legislație națională care nu ne permit să operăm mai bine, să ne efectuăm anchetele și vă dau un exemplu foarte banal. Pentru a putea sequestra niște bunuri ale unui grup criminal calabrez, am reușit, deși credeam că eram în criză în relațiile noastre cu Spania, dar Spania totuși a reușit să găsească soluția legală prevăzută de normele spaniole ca să putem efectua sechetul și confiscarea bunurilor. Deci noi trebuie să ieșim din această stare de neclaritate, trebuie să fim mai rapizi, deoarece crima organizată e mai rapidă decât noi. Și eu consider că comunitatea europeană și cu asta închei, închei prin a lansa un mesaj și anume să nu se întâmple așa cum s-a întâmplat cu, o, cu, cu, cu asasinatul generalului de la Cheza, la cărui înmormântare un cardinal a spus următoarele, citez, pe când la Roma se discută savun tocade. Asta este în Eh, este o referire la războaiele punice și cartaginezii au uh, asediat luni, timp de luni de zile un oraș din Italia, și anume Sagunt, și pe când la Roma se discuta ce să se facă, Sagunt a căzut și a început al doilea război punic. Deci, noi trebuie să utilizăm toate sistemele pe care le avem la dispoziție ca, prin armonizarea legislației să putem ajunge să reușim să facem front comun împotriva acestui tip de criminalitate care este deosebit de dificil de înțeles, e complex, e uh, formidabil organizat, pentru că acum, repet, e într-o fază silențioasă unde în țările europene unde nu se comit asasinate, nu se comit uh, atentate, dar există acest tip de criminalitate pentru că aceasta banii câștigați de-a lungul anilor îi investește prin intermediul unui din delictele cele mai importante, traficul internațional de stupefiante. Mă opresc aici și vă mulțumesc. Președinte, eh, da, mulțumesc. Încă două persoane, Da, vă rog, vă rog, că deja suntem întârziere de, cu 35 de minute, vă rog. Da, Borsellino. Și apoi domnul Diaz de Mero, două observații punctuale, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim domnului director D'Alfonso și pentru pasiunea cu care ne-a făcut această analiză situației din Italia și nu numai. Cred că bine am înțeles că această subevaluare a fenomenului, care a fost o problemă la început italiană, că s-a, s-a crezut că mafia era o problemă ce aparținea doar de sudul Italiei, dar apoi iată că am văzut că mafia s-a implantat în toată Italia. Și asta se repetă și pe plan european acum. Însă aș dori din partea domnului director o clarificare. Am înțeles, cred, că armonizarea legilor ar fi baza ar trebui un fel de articol 416 bis la nivel european, deci să recunoască toată lumea această infracțiune zic mafiot, că în Italia a fost nevoie de mult timp până să apară asta în codul penal. După ce s-au produs multe atentate, care au costat multe vieți, dar aș vrea să înțeleg un lucru. Crede, domnule director, că prezența mafilor în Europa e, ă, reprezintă doar o ramificație a mafilor din sudul Italiei? Deci mafia, îndrangheta mai ales, sau că uh, terenul în care se implantează aceste mafii e unul deja receptiv, care practic adoptă mafia și nu doar o reproduce, ci, ci practic produce o plantă nouă, ca să spun așa. Apar mafii care seamănă cu mafile din sudul Italiei, dar au o viață proprie și organizare proprie și nu depind de mafile din Italia. Și altă întrebare. De când s-a adoptat în Italia sistemul de prevenție cu confiscarea, cu sechestrul, cu utilizarea uh, pentru uh, uh scopuri sociale a bunurilor sechestrate și începem să vorbim de asta și în Europa. Dar vă întreb, de atunci și până acum a diminuat activitatea uh, de tip criminal sau uh, doar s-au recuperat anumite bunuri? Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc pentru acest rezumat și mai ales pentru final. Într-adevăr, societățile democratice, democratice penetrate de mafii și mai ales în America Latină, în anumite țări din America Latină, guvernele locale și naționale, polițiile, magistraturile, toate sunt infiltrate de mafia și un uh, fenomen uh, care se exportă. Și uh, în țara mea, domnule de Alfonso, de multă vreme încoace un judecător uh, sequestrează uh, vehicule, avioane sau bărci și le pune la dispoziția forțelor și corpurilor de securitate ale statului ca și servesc la combaterea crimei organizate. Deci în Spania sechestrul e un fenomen care uh, depinde doar de voința unui judecător. Și așa se face sistematic. Se sechestrează bunuri și se pun la dispoziția poliției și folosesc apoi la combaterea crimei. Domnul Alfonso, mulțumesc. Sigur că atunci când Vorbesc de organizație de tip mafiot. Eu nu mă mai refer doar la Italia. Pentru că, sigur, în imaginarul colectiv, Camorra, Andrangheta, Sacra Corona Unita și mafia, în general, sunt organizații italiene. Dar, nu mai puțin periculoase sunt mafile ruse, chinezești, albaneze, nigeriene care utilizează practici ilegale într-o formă mult mai gravă. Vorbim de trafic de ființe umane, de exemplu, acolo. Deci vreau să spun că noi trebuie să analizăm fenomenul în ansamblu său. Deci e o problemă. Aș spune că astăzi în Europa, dincolo de partea economică, la asta nu vreau să mă refer, că nu e de competența mea, însă eu consider că cea de-a doua problemă, dar nu în timp, ci ca importanță, e problema de tip infracțional și mai ales crima organizată, pentru că astăzi Europa poate stăvili acest fenomen. Când s-a vorbit de recuperarea bunurilor patrimoniale, Aceasta a fost și mai este încă un element fundamental, pentru că e clar că a produs o diminuare a fenomenului mafiot. Bun, în general, desigur. Pentru că noi, prin două mecanisme, unul executarea pedepsei cu articolul 41 bis de care am vorbit și cel de-al doilea, foarte important, pentru că în acest caz, așa numitul delict nu mai aduce câștiguri cum era pe vremuri, pentru că noi, pe măsură ce recuperăm aceste bunuri, practic le luăm pâine de la gură mafioților. Și cât privește cele spuse de domnul parlamentar spaniol, da, confirm că și în Italia, da, un judecător poate face sequestrul, poate confisca bunurile pe care noi apoi le utilizăm. Câteodată utilizăm chiar și imobile. Noi avem deja două imobile, două clădiri confiscate de la mafioți, unde noi operăm. Le utilizăm pentru acțiunile noastre operative. Deci vreau să spun că deja suntem și noi în faza asta. Și sigur că uh, vom, o vom perfecționa și sunt convins că va produce și efecte foarte pozitive. De ce există acest pericol? Pentru că multe țări europene și mai ales cele din nordul Europei nu au cunoștințe, nu cunosc acest tip de infracțiune. De deci, aceea e ușor ca mafia să se infiltreze în aceste țări nordice și, între ghilimele, să colonizeze aceste țări. Organizațiile mafiote au această capacitate și ăsta este adevăratul pericol al, uh, reprezentat de ele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director! Mulțumesc mai ales pentru că v-ați pus la dispoziție cu toată experiența dumneavoastră și pentru că ați reamintit care ar trebui să fie obiectivele sper eu, ale comisiei noastre. Mulțumesc pentru sinceritate, pentru pasiunea cu care ne-ați vorbit astăzi aici, cu toată experiența noastră și sper că veți mai putea veni la Bruxelles pentru noi discuții pe toate aceste teme. Iar acum mă grăbesc să dau cuvântul domnului director Europol, Rob Wainwright. Îi mulțumesc pentru prezență și îl rog să mă scuze pentru întârziere. Vă rog, nu, nu, nu vreau să tai microfonul nimănui, că nu-mi place să fac așa ceva, dar vă rog, dragi colegi, vă rog, puneți întrebări precise, nu avem, nu avem vreme să facem observații, reflexii, doar întrebări, vă rog. Și acum, domnule director Wainwright, ce valoare are Europolul în lumina celor spuse de două director de Alfonso, de asemenea? Ce valoare aveți dumneavoastră a diverselor sisteme criminale și capacitatea lor de implantare, impactul lor asupra Uniunii Europene? Ce credeți dumneavoastră că e necesar să facem ca să putem să combatem uh, mafia? Mulțumesc! Vă rog! Madam Chair, dear committee members. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, bună dimineața, domnule Alfonso, bună dimineața. Vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc astăzi despre chestiunea crimei organizate. Aș dori să felicit Parlamentul pentru că a constituit această comisie. Cred că trebuia să fie creată de mult. De multă vreme eram de părere că Parlamentul uh, ar trebui să se concentreze mai precis pe această chestiune a criminalității organizate, pentru că afectează viețile atâtor cetățeni europeni. Consider, prin urmare, că crearea Comisiei Crim este un pas înainte, un pas sprijin pe deplin de Europol și iată cum putem să vă ajutăm în activitatea noastră pe cât ne stă în putere. Pe termen scurt, Comisia noastră va trebui să se concentreze exact pe lucrurile prioritare ce țin de lupta împotriva crimei organizate. Contextul este unul complex, pentru că este o chestiune care afectează mai multe sectoarele societății, are ramificații dincolo de ceea ce se crede deopște. Avem un nou ciclu politic european în materie de luptă împotriva criminalității organizate și, prin mare Parlamentul, în opinia mea, poate să joace un rol esențial concentrându-se pe domeniile principale. Însă, sigur, o să aveți, o să vă, să vă fie greu, domnule președinte, atunci când va trebui să alegeți clar pe ce să vă concentrați. Europolul are și el un rol specific. Ajutăm autoritățile din statele membre în lupta împotriva crimei organizate. Am făcut asta încă de la bun început și iată, funcționăm de mai bine de 20 de ani. Însă, răspunderea principală revine categoric statelor membre. Noi știm acest lucru, Europol nu vine să se substituie statelor membre, nu, ideea e să le sprijinim și să dăm posibilitatea statelor membre să lupte mai eficient împotriva acestui tip de criminalitate. În ultimii 20 de ani, cei 20 de ani de viață, am încercat să câștigăm respectul și prețuirea partenerilor noștri din statele membre. Nu a fost ușor, încă n-am reușit pe deplin. Însă, lucrurile stau mai bine acum decât în trecut. Am avut tot mai multe succese operaționale. Am uh, sensibilizat tot mai eficient factorii de decizie politică și am reușit astfel să ne ducem contribuția la lupta împotriva criminalității organizate în Europa. Am câștigat experiență în toate formele de luptă împotriva activităților criminale organizate și împotriva activităților teroriste. Avem un personal de aproape 800 de persoane la nou nostru sediu central din Haga, oameni care provin practic din toate forțele de ordine europene, ocupându-se de toate formele de criminalitate. Avem cam 150 de ofițeri de legătură, agenți din statele membre, din țări terțe, care au autoritate operațională deplină. Ei lucrează în clădire, în aceeași clădire cu noi și lucrează cot la cot cu analiștii noștri, au acces la baza noastră de date în fiecare zi. Este un centru operațional real, un centru de luptă împotriva crimei organizate în Europa. Este un context absolut unic a cărui activitate se îmbunătățește cu fiecare an ce trece. Agenții noștri, analiștii noștri, se ocupă de 14.000 de operațiuni transfrontaliere în fiecare an, îndreptate împotriva celor mai primejdioase și periculoase grupări criminale. Am fost rugat să fac o evaluare din partea Europol cu privire la crimă organizată în Europa. S-au spus deja multe în această dimineață în legătură cu problema mafiei italiene și vedem că asta rămâne o amenințare internă nu doar pentru Italia, ci și pentru alte părți ale Europei. Sunt pe deplin de acord cu această evaluare. Lucrurile rezultă astfel cu pregnanță din evaluările pe care le-am făcut și noi. Însă, după cum s-a spus în același timp, mă refer la întrebarea domnului Borsellino, în special, există diferite variante ale problemei mafiote în diferite părți. În Europa, în anumite părți, vedem aceeași structură de clan, de familie pentru crimă organizată. În alte zone vedem modele diferite. Un model mai fluid, mai dinamic, un model care nu se mai bazează pe relații de rudenie, nici măcar pe relații de etnie. E vorba de organizații care transcend limitele etnice și naționale. Există sindicate criminale în anumite zonele Europei care investesc în domenii multiple de activitate criminală și au ramificații în economia reală, în economia legitimă. Prin urmare, contextul nou este unul flexibil, dinamic, organizații care profită de oportunitățile existențe, mai ales, existente, mai ales în materie de internet, profită de slăbiciunile economiei globale în contextul actual, exploatându-i pe cetățeni, exploatând firmele și guvernele. Prin urmare, Europa ne oferă un tablou divers și complex de, al criminalității organizate, unde problema mafiotă este una importantă, însă este doar una din mai multe mai multele dimensiuni ale acestei probleme. Ciclul politic european a stabilit opt priorități cheie pentru lupta împotriva criminalității organizate. Una ar fi criminalitatea cibernetică pe internet, însă există și altele. De exemplu, Balcanii rămân o placă turnantă pentru activitățile criminale. De asemenea, rolul important al Africii Occidentale în traficul de droguri și de persoane. Ne-am monitorizat această evoluție a amenințărilor la Europol deja de mulți ani. În fiecare an facem un raport de evaluare, facem asta din 2006 încoace, și am să mă refer la principalele tendințe evidențiate grupuri flexibile care operează în jurisdicții multiple. Ne-am dat seama că se, există relații de colaborare între grupuri infracționale diferite. Sunt grupuri albaneze, lituaniene, există grupuri deja cu tradiție în anumite zone din Italia care au portofolii extrem de diversificate de activitate. Bănuim că există o colaborare și între rețelele teroriste și cele de criminalitate organizată în anumite zone. Asta mai ales în materie de finanțare a activităților teroriste și infracționale. Au apărut uh, și noi forme de infracționalitate, contrafacerea cartelor de credite, contrafacerea produselor de marcă, uh, și așa mai departe. Acestea au atras atenția grupărilor organizate, nu pentru că există noi oportunități, de exemplu pe internet, dar și pentru că legislația încă trenează și pedepsele sunt încă foarte, foarte blânde pentru astfel de infracțiuni, însă sunt infracțiuni care provoacă daune considerabile economiei și cetățenilor. Și o să mai dau un exemplu. O operațiune recentă a fost desfășurată de Guardia Civil în Spania în martie acestui an, o operațiune coordonată de Europol și cu implicarea altor state membre. 300 de mii de doze de medicamente contrafăcute au fost confiscate. Cei arestați par să fie răspunzători de distribuția unor, distribuirea unor cantități uriașe de medicamente contrafăcute în Europa. Iată o nouă dimensiune cu care ne confruntăm și presupune un risc aparte pentru cetățeni. Există de asemenea tendința de implicare în activități de contrafaceri de bani, de exemplu, tot mai mult, menite a finanța alte forme de criminalitate, cum ar fi de infracționalitate, cum ar fi traficul de droguri. Grupurile infracționale utilizează infrastructura de transport, mai ales containerele, care sunt foarte, foarte greu de investigat un număr uriaș de containere vin pe mare în fiecare an. Monitorizarea și controlarea acestor încărcături în porturile europene în mod sistematic este o problemă uriașă. Nu se poate face acest lucru decât dacă răspundem într-un mod eficient și extrem de inteligent la inițiativele criminalității organizate. Chiar și rutele au devenit mai dinamice decât în trecut. Africa Occidentală folosită tot mai des ca rută. Au apărut noi puncte de intrare pentru heroină și cocaină, pe lângă cele tradiționale, ca Spania și Portugalia. Frontiera dintre Grecia și Turcia este deosebit de importantă în prezent. Dacă ne gândim la securitatea internă a Uniunii Europene, mai ales dacă ne gândim la fluxul de imigranți ilegali și clandestini. Deci este noi tendințe oferă o nouă motivație pentru Uniunea Europeană care trebuie să fie mai activă. E nevoie de o coordonare mai bună la nivel european. Răspunderea principală pentru punerea în aplicare a măsurilor de securitate la nivel național categoric uh, revine statelor membre, însă acestea nu pot acționa de unele singure, trebuie să lucreze ca parte dintr-un uh, sistem organizat și coordonat îndreptat împotriva criminalității paneuropene. Și aici Europolul poate să ajute la atingerea acestui scop în direcția unui răspuns mai eficient paneuropean la problematica criminalității organizate și a terorismului. Vorbeam de efectele asupra economiei europene. Să nu uităm că această criminalitate organizată acționează la nivelul economiei și afectează în mod direct capacitatea Europei de a răspunde la criza financiară actuală. Societățile comerciale sunt mai vulnerabile la corupție în contextul actual. Diferențele de regim de impozitare, mai ales în materie de TVA, se ridică la 100 de miliarde de euro în fiecare an, conform estimărilor comisiei. Cred că o mare proporție aici revine criminalității organizate, care a profitat de noua ocazie și face, de exemplu, fraude online. Sunt 100 de miliarde de euro care ies din economia legitimă exact în momentul în care avem nevoie de bani pentru a reduce povara datoriei și a asigura revenirea economică. Există o conexiune directă între capacitatea guvernelor de a repara economiile naționale și activitatea infracțională în Europa. Traficul cu țigări ne costă cam 10 miliarde de euro pe an. Încă o dată, e vorba de venituri care ar fi trebuit să fie încasate sub formă de impozite. În condițiile unui șomaj ridicat, mulți indivizi sunt foarte vulnerabili și sensibili la tentative de recrutare. Deci haideți să luptăm împotriva crimei organizate în toate formele ei principale de manifestare în Europa. Trebuie să dăm un semnal clar infractorilor că suntem mai puternici în prezent. Trebuie să dăm un semnal clar și cetățenilor spunându-le că împreună facem totul pentru a-i proteja împotriva acestor noi riscuri pe internet, dar și pe străzile orașelor noastre. Criminalitatea cibernetică este un capitol deosebit de important, o să-l discutați probabil într-o etapă ulterioară și în comisia dumneavoastră, însă e vorba de sute de miliarde de euro care se pierd în fiecare an de societăți comerciale, de cetățeni. Facem totul la Europol, și ne bucurăm în prezent să vedem că există astfel de inițiative ale ministrilor și ale Comisiei Europene. să va crea un nou centru împotriva criminalității cibernetice în 2013. La Europol ne pregătim deja pentru, acest, pentru crearea acestui nou centru. Și acesta sperăm va fi punctul central al răspunsului european la criminalitate cibernetică. Pentru că trebuie să punem capăt acestor practici, nu mai trebuie să lăsăm pe infractori să, să ne afecteze în mod negativ societățile. Gândiți-vă că sunt de asemenea mii de victime ale exploatării sexuale a copiilor. Cum vedem noi lucrurile? Un tablou diversificat de activități infracționale, lucrurile din Italia diferă în raport cu cele din Lituania, diferă în raport cu situația din nordul Europei, diferă în raport cu situația din Balcanii Occidentali. Credem că suntem 4-5 epicentre ale activității criminale organizate în Europa, în zonele menționate anterior. Acestea ne oferă modelul de funcționare al criminalității organizate în Europa și, de asemenea, modelul de distribuție de bunuri ilicite în Europa. Acestea ne arată și cum este gestionat, sunt gestionate finanțele ilegale ale acestor grupări și cum banii iliciți trec de pe piața neagră în economia legitimă. Deci există puncte nodale pentru criminalitatea organizată în Europa și e important să lovim toate aceste puncte, toți acești ganglioni. Asta sigur include și demersurile remarcabile din Italia, însă și celelalte domenii pe care l-am menționat anterior. Ce trebuie făcut? După cum spuneam, trebuie să fim mai coerenți, să lucrăm mai bine împreună, ca o comunitate, Europol ar putea fi mediatorul acestor cooperații internaționale, dar nu putem acționa singuri. Contăm pe cooperarea strânsă cu autoritățile din statele membre. Și acum, când se are în vedere redactarea unui nou regulament al Europol, o problemă trebuie rezolvată înainte de toate, și anume îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre și Europol. Fără aceste informații nu ne putem face treaba. Fără aceste informații nu putem descoperi activitățile infracționale desfășurate la nivelul întregii Europe și va trebui să găsim o cale mai bună de a motiva investigatorii din statele membre să gândească în termeni europeni, să nu mai gândească doar strict în termeni naționali pentru că aproape în fiecare investigație majoră pe care o desfășoară la nivel național vor descoperi o dimensiune internațională, vor descoperi ceva care transcende jurisdicția statului membru respectiv. Până acum, modul de gândire, politicile naționale nu s-au dovedit a fi suficient de moderne pentru a face față acestei provocări, nu reușesc să aibă în vedere dimensiunea internațională, cel puțin nu în modul în care ar trebui să o aibă. Noi ne modernizăm serviciile la Europol după 20 de ani de activitate. Suntem pe cale să realizăm o reformă internă, o să avem acest nou centru de luptă împotriva criminalității pe internet. Va fi unul dintre cele trei principali poli de activitate, celelalte două presupun lupta împotriva terorismului și a crimei organizate. Și la crimă organizată ne concentrăm deja pe chestiunea mafiei italiene, facem evaluări ale nivelului de amenințare în colaborare cu colegii italieni și cu alți colegi din Europa, încercând să vedem tabloul european al acestei probleme, dar suntem activi și în alte domenii de interes. De exemplu, grupuri extrem de mobile din Europa nordică și estică, care operează în cel puțin 20 de state membre în prezent. De asemenea, vedem cum se manifestă crimă organizată în Europa Centrală și de Sud-Est. Sunt toate elemente importante pe care trebuie să ne concentrăm în încercarea de a lupta împotriva criminalității organizate în Europa. Rolul Parlamentului, în opinia mea, este deosebit de important pentru că este vocea publicului european și este sursa de legitimitate democratică la nivel instituțional. Există o prioritate și anume Parlamentul trebuie să ne ajute să rezolvăm problema menționată de, doamna, de domnul director. Să, să favorizăm înțelegerea faptului că nu putem subestima criminalitatea organizată, pentru că aceștia sunt prezenți în nenumărate moduri în societatea noastră, distorsionează competiția, afectează activitatea activit- societăților comerciale, contribuie la distribuirea drogurilor peste tot în orașele mari din Europa și nu numai. Și cred că publicul încă nu înțelege cât de gravă și cât de ridicat este nivelul de penetrare al criminalității organizate. Și această comisie, Parlamentul European, pot să ajute publicul să înțeleagă mai bine aceste lucruri. Parlamentul are și autoritate bugetară și atunci are posibilitatea de a se asigura că resursele necesare și prioritatea necesară este acordată acestui domeniu. La urma urmelor, e vorba aici de o economie ilicită care împiedică guvernele noastre să primească sute de miliarde de euro. Acești bani, eventual recuperați, ar trebui să fie investiți în, în eforturile depuse de organismele specializate la nivel european în lupta împotriva criminalității. Europol va sprijini activitatea Comisiei dumneavoastră Sper să primesc contribuțiile membrilor acestei comisii și a Comisiei Libe în momentul în care începem să lucrăm la nou regulament Europol, e important pentru că trebuie să ne modernizăm capacitatea de lupta împotriva criminalității organizate și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră aici. Sper că acest nou regulament va oferi noi stimulente pentru statele membre, încurajându-le să colaboreze mai bine cu Europolul. Sperăm că vom avea un sistem mai flexibil, mai modern pentru analiza și depozitarea informațiilor. În ceea ce privește sprijinul nostru pentru comisia dumneavoastră, am spus deja doamnei Alfano că se poate baza 100% pe sprijinul Europol. Am să pun la dispoziția comisiei un expert sau mai mulți când va fi vorba de demersuri specifice pe domenii de specialitate, evaluarea amenințărilor se face deja pe domeniile subliniate și rezultatele vă vor fi făcute cunoscute. Aveți tot sprijinul meu și tot respectul meu pentru această nouă activitate a Parlamentului. Vă mulțumesc. La ringrazio, directore, non soltanto per est... Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule director, că ne-ați acceptat invitația și pentru că v-ați exprimat din nou disponibilitatea și susținerea față de noi. <clears throat> susținere foarte importantă pentru că noi trebuie să cunoaștem uh, lucrurile și trebuie să avem un plan de urgență și pentru asta trebuie să ascultăm toți experții și să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră. Acum dau cuvântul reprezentanților grupurilor, dar două minute și nu mai mult fiecare, dacă nu sunt constrâns să vă tai microfonul. Doamna Matia. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Owen White, pentru această prezentare extrem de completă, care uh, Uh, ne pune pe gânduri atunci când vedem evoluția acestei criminalități organizate și crearea unei societăți în societatea noastră, lucru care ne face ne, să ne temem un pic. Din păcate nu sunt sigură că aveți uh, mijloacele logistice, operaționale și legale pentru a lupta cu aceste uh, evoluții ale criminalității organizate și sper că Înființarea acestei comisii va putea măcar să vă ajute un pic la finalul uh, activităților lor pentru a putea lupta împotriva criminalității organizate. Și îmi pare rău și că uh, bugetul JAI uh, an de an nu reflectă importanța uh, pe care criminalitatea organizată a, ar avea-o. Uh, sper că acest centru de criminalitate cibernetică care se va muta în Europol va avea un buget uh, sănătos. Sper acest lucru. Nu știu dacă vom putea pune la dispoziția lor tot ce le trebuie pentru a fi într-adevăr uh, eficace, dar vă urez succes. Aș vrea să ne vorbiți un pic mai mult despre interacțiunea care există între terorism și criminalitatea organizată, pentru că ne-ați spus că există o finanțare care uh, a fost uh, instalată între cele două uh, părți și aș vrea să știu mai multe despre asta. Mulțumesc. Grazie. Uh, Mulțumesc. Și acum, pentru socialiști, domnul Nins, care cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Wainwright, pentru aceste informații. Aș dori totuși să adaug faptul că crima organizată nu are o influență la fel de mare ca în urmă cu 20 de ani, deci, și mă refer aici la situația din Letonia. În urmă cu 20 de ani aveam niște bande foarte puternice, care acum nu mai există, sau cel puțin nu mai sunt în număr atât de mare. Am lucrat în forțele polițienești care au luptat împotriva acestor bande, deci știu foarte bine. Astăzi, problema noastră cea mai gravă este corupția. Și consecințele corupției sunt într-adevăr distrugătoare. Trebuie să ne concentrăm asupra combaterii corupției dar, din păcate, Letonia în momentul de față se regăsește într-o criză adâncă și influența corupției împreună cu crima organizată este, at- este atât de puternică încât poate periclita statul în sine. Anul trecut, Parlamentul Leton uh, a pierdut mandatul din cauza unui scandal de corupție și înțeleg că trebuie să luăm măsuri anticorupție um, în conexiune cu inițiative legislative. Criminalitatea organizată devine o problemă din ce în ce mai gravă și este uh, imposibil de rezolvat de către un singur stat. Deci, dacă această cooperare între state este ineficientă, ce alte mijloace mai aveți la dispoziție? Mulțumesc! Grazie per la... Mulțumesc acum din partea al de două minute de un Newton Dan. Um, direct... Domnule director, vă mulțumesc foarte mult pentru o prezentare extrem de interesantă. Știm cu toții că mai sunt multe lucruri pe care n-ați avut timp să le spuneți și așteptăm o cooperare viitoare. La sfârșit ați spus și sunt perfect de acord că se pune problema informării publicului. Dacă putem informa publicul și implica publicul, acesta va fi scandalizat și uh, conducătorii naționali vor fi forțați să facă ceva. Deci trebuie să motivăm publicul pentru ca să-i urmeze conducătorii. Deci este un proces politic foarte simplu, pentru că ei nu fac nimic până când nu există presiune publică. Am multe întrebări, dar mă intrigă ideea acestor epicentre, 4-5 epicentre de crimă organizată în Europa. Poate am văzut prea multe filme cu James Bond, dar nu pot imagina că aceste afaceri uriașe, care operează foarte flexibil cu cele mai recente uh, echipamente, nu au niște clădiri undeva unde lucrează. Deci nu au un birou undeva Pentru că e imposibil să facă toate astea de la ei de acasă. Ne puteți oferi o imagine mai clară a modului în care funcționează lucrurile? Mulțumesc, domnul Chierco, pentru ECR. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și eu îl, îi urez bun venit domnului Wainwright, cu care ne-am întâlnit de mai multe ori și ne-a fost foarte util la Comisia Libe în special. Și am două observații sau întrebări foarte rapid. În primul rând, cred că am mai discutat despre competențele Europolului de mai multe ori și mi-am exprimat punctul de vedere că există unul sau două domenii în care Europol ar putea să se implice mai mult. Cred că din cauza relațiilor interinstituționale nu le-a fost uh, posibil să facă acest lucru, dar mă întreb dacă domnul Wainwright consideră că ar fi util pentru activitatea sa și pentru activitatea comisiei noastre dacă Europol ar avea competențe sporite și dacă da, care ar trebui să fie acestea? Și a, a doua întrebare Vreau să spun foarte clar că este o comisie extrem de importantă înființată pentru a rezolva o situație gravă în Europa cu crimă organizată și de aceea sunt uluit, presupun că nu o să puteți uh, comenta, dar sunt uluit de acțiunile Parlamentului care a suspendat uh, negocierile în ceea ce privește uh, problemele de criminalitate cibernetică și uh, Uh, pe raportul cu uh, registrul cu numele pasagerilor în aceste momente foarte critice pentru Europa, în care siguranța și securitatea sunt extrem de importante pentru noi toți. Uh, cred că asta înseamnă că Parlamentul European nu ia în serios suficient această problemă. Presupun că nu puteți răspunde, dar vreau să se consemneze părerea mea în această dimineață. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sondergaard, două minute. Domnul Sondergaard, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare. Am uh, două întrebări. Doamna, uh, domnul director a vorbit despre traficul cu ființe umane și aș vrea să știu mai multe despre acest trafic care are uh, legătură și cu uh, munca ilegală, dacă ne uităm la Danemarca, vedem că toate firmele de construcții respectabile și toate firmele de curățenie respectabile, dacă te uiți puțin mai atent și vezi și lista subcontractorilor, există o piață a muncii complet ilegală, unde nu se plătesc impozite de niciun fel și circulă niște sume foarte mari care sunt supuse evaziunii fiscale și există niște condiții foarte uh, proaste pentru angajați și aș vrea să știu ce rol are asta în crima organizată. Și a doua întrebare, ați spus că în toate anchetele majore la nivel național referitoare la crima organizată există o dimensiune internațională. Sunt de acord cu asta, dar ce aș vrea să știu eu este dacă vorbim doar despre o dimensiune europeană sau despre o dimensiune care trece dincolo de granițele Europei. Aș vrea să știu câte ceva și despre relația între Europol și Interpol. Pentru că dacă această dimensiune merge dincolo de granițele Europei, atunci avem nevoie de o cooperare mai strânsă, nu doar la nivel european, ci și dincolo de acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, o să dau cuvântul de, din nou uh, domnului director Wainwright. Misiune. Domnule director, l-am vorbit adesea de obiectivele comisiei noastre și mai ales de contribuția pe care comisia poate să o aibă la nivel european în combaterea crimei organizate. Când ne-am întâlnit la Haga, ne-am am spus că e o ocazie, o ocazie istorică și Parlamentul European și instituțiile europene nu pot să o piardă. Noastră de mai multe ori pe drept cuvânt ați utilizat două cuvinte, colaborare și cooperare. Cred și eu că acestea sunt cuvintele cheie. Și eu cred că nu există vreun teritoriu care să fie imun Uh, față de activitățile crime, criminalității organizate. Niciunul din cele 27 de state membre nu poate să se considere scutit de asemenea activități pentru că interesele în joc sunt foarte mari. Corupție, spălare de bani, adesea uităm de spălarea de bani că sistemele, organizațiile criminale fac și spălare de bani, dar noi nu trebuie să uităm că doar acum câțiva ani de zile una din organizațiile criminale, poate cele mai avansate, nu doar în UE, ci și în întreaga lume, a fost în stare să spele într-o singură zi în Belgia, deci aici, în Belgia, 28 de milioane de euro într-o singură zi. Da? și noi nu cunoaștem această cifră pentru că, sau cunoaștem această cifră doar pentru că am reușit să interceptăm asta, dar câte altele ne-au scăpat și câte alte milioane au fost spălate într-o singură zi. Deci, cred că având în vedere capacitatea de a, utili, de a evolua a organizațiilor criminale, uh, tocmai mizând pe indiferența, pe practic inconștiența statelor membre, necunoașterea acestor probleme. Eu, tocmai, cum spuneam, nu cred că există vreun teritoriu care să fie uh, imun. Și atunci avem nevoie de instrumente de uh, a combate aceste uh, a, manifestații. Europol trebuie să aibă un rol consolidat și toate statele membre trebuie să creadă în Europol, pentru că dacă nu colaborăm, dacă nu cooperăm, cred că pierdem acest meci. Vă rog, domnule director. Thank you very much and also for <coughs> the very good questions and points that have been made on Vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru cele spuse în legătură cu terorismul și crimă organizată. Dovezile sunt uh, absolut convingătoare. Subiectul este extrem de incitant. Mulți dintre intervenienți eh, sunt, sunt interesați. Eu însă nu sunt pe deplin convins că există o conexiune foarte puternică între terorism și crimă organizată, însă sunt lucruri care ne îngrijorează. Există cazuri în Africa Occidentală, de exemplu. Drogurile, traficul de droguri finanțează Al-Qaeda și teroriști asociați cu Al-Qaeda, care activează în diferite zone din Africa și pe scena internațională în general. Dovezile încă nu sunt copleșitoare pentru a sublinia o astfel de relații, însă este o chestiune pe care nu trebuie să o scăpăm din vedere. În ceea ce privește progresele din Letonia, luna trecută am fost acolo, m-am întâlnit cu domnul comisar Cuzis, care face minuni în condiții absolut grele. Au scăzut foarte mult investițiile în activitatea polițienească de acolo din cauza problemelor economice ale țării. În, în multe zone din Europa nu vedem bande armate pe străzi, însă armele au fost înlocuite de instrumente virtuale, de arme virtuale. Se fură identități, se folosesc identități pentru a intimida anumiți oameni. Ce făceai cu o armă în trecut, faci acum cu un computer. Natura schimbării s-a, s-a modificat. Da, pe străzile Letoniei și altelor țări nu mai vezi uh, oameni înarmați, însă se dezvoltă o formă mai pernicioasă, o formă de, de criminalitate care se împrăște pe un teritoriu mai larg. În ceea ce privește informarea publicului menționată de domnul Dan, m-am referit la acest lucru. Oamenii înțeleg mai bine amenințarea teroristă decât înțeleg amenințarea reprezentată de, de infracționalitate, de criminalitate organizată. E evident, însă există o disproporție aici. Știm cu toții că această criminală organizată în realitate face mult mai mult rău cetățenilor decât orice formă de terorism. Prin urmare, înțelegerea gravității problemelor este disproporționată și asta eventual și când e vorba de factorii de decizie politică. Nu cred că mai sunt uh, mari capi ai, ai lumii interlope în Italia poate oarecum, însă în alte părți din Europa nu mai avem așa o structură atât de ierarhizată pentru principalele grupuri. Grupurile sunt mai mici, uh, cartierul general e mai mult unul virtual, operează în mod mult mai insidios la nivelul economiei și sunt greu de identificat. Sunt de acord cu ce spunea domnul Kirchhoff mai multă putere pentru Europol n-ar ajuta foarte mult. Tratatul de la Lisabon, oricum spune foarte clar care sunt limitele competențelor Europolului. Acesta nu va trebui să devină o agenție cu atribuții executive. Va trebui să ne concentrăm pe ceea ce poate face real Europolul și anume să se ocupe exact de acele lucruri subliniate de doamna Alfano, colaborare și cooperare. Europolul trebuie să ofere un mecanism care ar putea îmbunătăți reacția comună împotriva crimei organizate. Europol este un centru de informații care ajută la lupta împotriva criminalității organizate. Trebuie să asigurăm standarde comune la nivelul statelor membre pentru această luptă, să întărim instrumentele centrale împotriva spălării de bani, cibercrimei, pentru că toate aceste instrumente puternice pot duce la acțiuni mai eficiente în teren. Așa văd eu rolul agenției mele și cred că acesta va trebui să fie rolul ei în viitor. Sper că Regatul Unit e conștient că nu trebuie să-și, păstre, să-și piardă buna reputație câștigată de-a lungul multor ani ca pionieri în materie, de exemplu, de bune practică în activitatea polițienească în context internațional. Și că Marea Britanie a jucat un rol important în definirea unor instrumente paneuropene de luptă împotriva criminalității. Regatul Unit are o reputație bună și sper, sper că nu se va autoexila în viitor. Și în ceea ce privește traficul cu ființe umane, problema s-a schimbat. Inițial era o problemă ce provenea din afara Europei, trafic de femei și copii în scopuri de exploatare sexuală din anumite zone din Asia și Africa, însă astăzi e o problemă europeană multe persoane care sunt victime acestui trafic vin chiar din anumite zone ale Uniunii Europene. A discuta asta în termen Schengen nu mai este relevant. Vorbitorul a avut dreptate. E vorba de exploatarea unei forțe de muncă aici, în fiecare țară. Vedem cum agricultura și industria, uh, industria hotelieră este infiltrată de indivizi specializați în traficul de mână de lucru. Aduc practic muncitori dispuși să lucreze în condiții inumane și pentru mai nimic. E o problemă și de aceea unul dintre import, partenerii noștri importanți este Interpolul și avem o relație foarte bună cu aceștia. Să în Europa ne putem asigura că avem o reacție comună la lupta la crimă organizată. Aș vrea să trecem dincolo de frontierele Europei, însă, din punct de vedere politic, în, la nivelul Europei avem o ocazie și un context favorabil. Haideți să facem acest lucru, să ne asigurăm colaborăm apoi cât de bine posibil cu alți parteneri din lume. Vă mulțumim, domnule director. Două intervenții foarte scurte. Doamna Matie. Monsieur Manoa, je, je, je... Am uitat să vă pun o întrebare, domnule președinte. Vorbim foarte mult despre traficul de țigări, despre traficul de ființe umane, despre produsele contrafăcute, despre creditele de carbon și așa mai departe, dar niciodată nu vorbim despre traficul de arme, deci în sensul de trafic. Uh, lăzi întregi cu arme de vânătoare sau cu muniție sau cu calașnicoave. Ce se întâmplă cu acestea? Îmi imaginez că sunt uh, oameni care uh, le folosesc pentru a ucide unul, doi, două persoane, cum vedem la noi la Marsilia, dar există un trafic real de arme, de cantități mari, cantități importante de arme. Am înțeles că există un trafic de arme în slujba războiului, așa cum vedem în uh, țările în curs de dezvoltare, dar vreau să știu dacă în Uniunea Europeană, care nu e în război, avem un trafic important de uh, arme și dacă există niște capturi, dacă, dacă este lucrativ, practic, pentru mafie să facă trafic de arme. Sarò telegrafică. Eh, si è detto già... Da, foarte pe scurt, doamna Borsellino, s-a vorbit de legăturile eventuale între mafie și terorism. Dar despre legăturile între diversele organizații mafiote din uh, prezente în tot felul de țări europene, ce ne spuneți? Și încă ceva. Um, ecomafiile, nu se vorbește niciodată despre asta, dar ele produc uh, uh, venituri importante, plus că aduc pagube practic tuturor, dăunează tuturor. Și în legătură cu echipele de uh, anchetă comune, ce, ce credeți? Cred că au rezultate bune. De ce nu sunt utilizate mai mult? cred că sunt exact instrumentul care trebuie să fie cel mai util ca să avem cooperarea reală între țările care se fac anchete. Mulțumesc! McIntyre, doamna McIntyre, un minut, vă rog. Very quickly, thank you, madam. Foarte pe scurt, mulțumesc, doamna președinte. Am două observații. Cred că domnul Kirchhope se refera la acțiunile Parlamentului uh, European, nu ale Parlamentului Regatul Unit, care nu mai cooperează pe marginea acestor dosare importante. Dar întrebarea mea este legată mai degrabă de natura insidioasă a mafiei, ați spus că nu mai sunt organizații mari pe care le putem ținti. Mie mi se pare că e ca și cum am avea putregai în uh, clădire. Se strecoară așa ușor, deci uh, avem nevoie de o abordare diferită pentru a-l combate și mă întreb dacă aveți vreun exemplu al modului de uh, în care se schimbă modul de combatere a crimei organizate. Prego, directore, lei la parola. Aveți cuvântul, domnule director. Um, Mulțumesc foarte mult. Traficul cu arme e o formă principală de criminalitate organizată. Ei au nevoie de arme în activitatea lor curentă. Vedem o tendință de utilizare a unor tipuri de armament tot mai periculoase, puși de asalt, Kalashnikov, capturăm tot mai multe, vedem cum se folosesc tot mai multe arme Kalashnikov în loc de pistoale în lupta pentru teritoriu între grupele criminale. Deci există o tendință în direcția uno, traficului cu arme mai, de calibru mai mare, mai periculoase. Asta sigur ne îngrijorează pentru că e vorba și de siguranța publicului. Totul a început cu războaiele din Balcani, 20-30 de ani în urmă, și sunt multe arme pe piață care provin din acele conflicte. Există furnizori specializați cu contacte precise. Un nou fenomen presupune vânzarea lor pe internet crescut numărul de furnizori online, mai ales din Statele Unite. În ceea ce privește cooperarea între grupări mafiote din diferite țări, aceasta a sporit categoric. Pentru că nu se mai respectă limitele tradiționale anterioare. Vedem cum grupuri turcești, albaneze și britanice cooperează, fiecare ocupându-se de o anumită etapă a procesului, procurarea și distribuția unor produse ilicite, deci un fel de diviziune a muncii la nivelul economiei ilicite, în care fiecare grup își folosește competențele specifice Nu știu dacă asta se aplică și contextului de funcționare al mafiei italiene, însă aș vrea ca Europolul și autoritățile italiene să coopereze mai bine. Aici se pot îmbunătăți lucrurile și aș vrea să mă concentrez pe asta, pentru că putem oferi acest gen de sprijin statelor membre în viitor. Această ecocrimă pe care o menționați n-am identificat-o în mod semnificativ și n-am înțeles probabil ce a spus domnul Kirkhope, ce a spus a spus, poate n-a vrut să spună asta, așa că vă rog să nu, nu mă băgați în seamă cu observația respectivă. Însă consider că toate statele membre trebuie să sprijine lupta împotriva criminalității organizate și cooperarea europeană în domeniu. Sunt multe alte lucruri, însă probabil, doamnă președinte, ați dori să treceți la următorul punct. Mulțumesc, da, domnule director, mulțumesc pentru că ah, ați aflat asta de alături de noi. Vom mai avea și alte ocazii să avem schimburi de opinii și repet la adresa colegilor că noi trebuie să luăm act de disponibilitatea dumneavoastră, comisia noastră trebuie să profite de disponibilitatea dumneavoastră și de faptul că dumneavoastră sunteți atent la activitățile noastre de aici. Și acum încheiem acest, această primă parte a reuniunii noastre cu un schimb de opinii cu domnul Jean-François Gueiro, care este comisar de divizie, un corp specializat de foarte înalt nivel din Franța, și domnul Gueiro, dincolo de faptul că este reprezentant al autorităților franceze, este și un expert în domeniul criminalității organizate. Bine, vom uh, urma aceeași metodă. Dau imediat cuvântul domnului Gheiro și apoi uh, colegilor deputați. Vă rog. Mersi, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vreau să vă reamintesc că în această dimineață iau cuvântul în fața dumneavoastră ca eseist, deci cu titlu privat, nu reprezint o autoritate uh, franceză. Uniunea Europeană se confruntă astăzi cu patru provocări criminale de nivel strategic. Mai întâi, Uniunea Europeană trebuie să facă față acțiunii marilor organizații criminale transnaționale, endogene sau exogene. Anumite dintre ele reprezintă mai mult decât fenomene de banditism clasic, pentru că vorbim despre mafia în sensul criminologic al termenului, deci uh, veritabile societăți secrete. Acest banditism și aceste mafii prezintă patru particularități. Prima particularitate, a acestor organizații criminale sunt policriminale, deci nespecializate, așa încât se pot implica într-un mod oportunist și pragmatic pe toate piețele infracționale care există, într-o logică de prădător pur. De îndată ce apare o ocazie, aceste grupuri criminale sofisticate o exploatează, fie că vorbim despre activități tradiționale, fie că vorbim despre infracțiuni economice și financiare, financiare noi. Aceeași entitate criminală poate să facă diverse tipuri de infracțiuni pe rând. Acești uh, infractori nu au o specialitate, deci uh, Uh, trec de la o activitate criminală la alta. Deci ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe tipul de activitate criminală, uh, pe, mă scuzați, pe profesioniștii crimei și nu pe tipul de activitate criminală. A doua particularitate este că aceste organizații sunt foarte adesea teritorializate, deci au capacitatea de a se înrădăcina și de a uh, crea un mediu care le devine favorabil. Aceste logici teritoriale sunt decisive pentru că explică puterea acestor grupuri. Totuși, aceste teritorii criminale nu sunt fixe, ci se extind. Știm uh, acum, uh, într-un mod uh, foarte caracteristic, cele patru mafii italiene și clanurile albaneze s-au răspândit pe tot uh, teritoriul Europei. Deci, până la urmă, bucăți întregi de teritoriu european sunt criminalizate și sunt pe cale să se prăbușească atunci când nu vorbim direct despre structuri de stat. Uh, pentru că, până la urmă, despre câte state mafiote sau criminale putem vorbi în Europa. A treia particularitate este că aceste organizații sunt foarte rezistente, deci se adaptă, adaptează foarte repede la schimbările sociale și economice și rezistă oricăror încercări de eradicare. Uh, și uh, statele nu reușesc să le eradicheze în niciun fel. A patra particularitate este că aceste organizații gerează, uh, gestionează niște fluxuri financiare macroeconomice care pot să influențeze în profunzime viața politică, economică și socială. Și aceste patru particularități explică de ce marile organizații criminale sunt puteri globale crima organizată nu poate fi analizată ca uh, fenomen marginal, ci un fenomen de putere. Deci există o geografie criminală a Europei și această cartografie este nebănuită și subliniază, spre exemplu, prezența unui arc mafios în uh, Mediterana de Nord, ai căror principali actori criminali sunt mafiile italiene, albaneze și turce, care uh, și-au depășit limitele naturale și s-au, impu- s-au impus mai mult în uh, nord. A doua provocare. Uniunea Europeană trebuie să facă față acestor uh, prădători financiari uh, de amploare macroeconomică și aici se impun trei observații. Prima dintre ele, piețele financiare care au fost dereglementate orbește sunt prăzi facile pentru uh, uh, infractori. Și uh, o să vă dau un exemplu recent, frauda uriașă, uh, al cărui prejudiciu s-a ridicat pentru statul francez la 1,5 miliarde de euro și la 5 până la 6 miliarde de euro pentru Europa. A doua observație, lupta împotriva spălării banilor este un eșec complet. Aici trebuie să subliniem și rolul pernicios jucat de paradisurile fiscale și bancare din Europa și de banalizarea instrumentelor juridico-financiare care um, trebuie să anonimizeze originea fluxurilor financiare. A treia observație. Anumiți actori de pe piețele financiare și bancare sunt și ei prădători pentru că mega escrocheile um, pe piețe inițiate de acești white collar criminals se multiplică. Uh, și de asemenea, uh, marea majoritate a marilor crize financiare din ultimii 30 de ani sunt fructul acestor uh, politici de dereglementare. Bula imobiliară din America avea o dimensiune majoră de fraude. Uh, a treia provocare. Uniunea Europeană se confruntă cu un spațiu cibernetic care este uh, destul de anonimizat și lipsit de legi. Și acest spațiu cibernetic este un teritoriu foarte vulnerabil pentru că este transnațional, fluid, ascuns și opac. Și toate marile infracțiuni care până mai ieri se făceau în lumea reală s-au transferat în acest spațiu virtual fără să existe o reglementare credibilă. Spre exemplu, acum sportul devine din ce în ce mai financiarizat, dacă se poate spune așa, pentru că se uh, truchează pariurile online. A patra provocare. Uniunea Europeană trebuie să facă față consecințelor crizei financiare care s-a născut din uh, prăbușirea bulei uh, imobiliare din America. Și această criză cu efecte durabile reprezintă un efect de plașcă, de chilipiri pentru, uh, de dimensiuni istorice pentru infractori. Și există două motive aici. În primul rând, statele nu mai au fondurile necesare pentru a lupta împotriva criminalității organizate. Deci nu mai, sunt mai puțin polițiști, mai puțin ofițeri vamal, mai puțin judecători și așa mai departe. Uh, Uh, și pe de altă parte, întreprinderile nu mai au acces facil la împrumuturi de la bănci și atunci recurg la mijloace mai puțin uh, uh, legale și astfel lumea criminală dispune oricând de sume uriașe de bani care pot fi albite foarte rapid. Deci crima organizată își accelerează penetrarea în economia legală. Consecințele acestor fenomene criminale sunt adesea invizibile, dar profunde și durabile. Și să subliniem aici marea diferență față de terorism. Terorismul este vizibil, dar are o rată de mortalitate relativ scăzută. Acolo unde crima organizată uh, este, are o, un grad de mortalitate mai mare, direct sau indirect. Știm că într-o societate a informației și a comunicării, ceea ce nu uh, depistează media se poate, depista, se poate dezvolta fără a fi pedepsit. Crima organizată uh, forțează, practic, funcționarea sistemelor politice prin jocuri de corupție sistemică și prin formarea unei burghezii uh, criminale, dacă se poate spune așa și transformă și funcționarea piețelor economice și financiare, pentru că această mână invizibilă a statului este înlocuită de o mână criminală. Crima organizată ucide, dar și sărăcește în același timp. Totuși, pericolul real e poate încă nebănuit, pentru că crima organizată este în plină mutație pe plan mondial este un uh, hibrid care ajunge să uh, lege terorismul pe de-o parte și criminalitatea, white-collar criminals pe de cealaltă parte. Deci uh, putem să ne întrebăm dacă nu vedem a apărea, nu vedem că apar forme inedite de criminalitate organizată a gulerilor albe. Avem uh, șase circunstanțe sau factori de dimensiune istorică sau macroeconomică care trebuie să fie reamintiți aici foarte rapid. În primul rând, balcanizarea sau fragmentarea lumii. Din 1945 am trecut de la 40 de state la aproximativ 200, din care multe sunt state lipsite de putere și victime, de cele criminalității organizate. În al doilea rând, există globalizarea sau mondializarea. În al treilea rând, uh, faptul că există o financiarizare uh, generalizată, apoi dereglementarea dogmatică a piețelor, pe care am menționat-o și mai devreme, pentru că aceasta a creat uh, oportunități pentru infractori, apoi în acest rând efectul de diversiune provocat de lupta antiteroristă și în al șaselea rând consecințele crizei financiare, deja, pe care deja le-am evocat. În concluzie, în această lume haotică de după războiul rece, crima organizată reprezintă un adevăr o adevărată provocare strategică care are amploare geopolitică și macroeconomică. Succese durabile împotriva crimei organizate nu pot fi realizate decât cu două condiții. În primul rând, trebuie să le lucrăm tot timpul la uh, ieșirea din această orbire nu putem combate ceea ce ignorăm, ceea ce negăm sau ceea ce relativizăm. Și aici uh, lucrul, uh, activitatea comisiilor de anchetă parlamentare sunt, uh, este esențială. Apoi, trebuie să acordăm prioritate informațiilor, trebuie să ieșim din logica de uh, muncă reactivă și să avem uh, Uh, metodologii proactive și operaționale. Mulțumesc! Grazie, Messighiro, per uh, la precisiune. Mulțumim pentru preciziunea prezentării dumneavoastră. Și acum dăm cuvântul reprezentanților grupurilor. Doamna Matie, pentru PP, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Dumneavoastră considerați că avem mai degrabă de a face cu un fenomen de putere decât de natură financiară. Ceea ce ar explica că probabil cunoașteți bine situația, desigur, asta ar explica motivul pentru care niciodată, până la urmă, n-am reușit să luptăm eficient contra criminalității organizate. Pentru că puterile, nu contează țara, autoritățile n-au putut niciodată să-și uh, organizeze eficient această luptă. O luptă la scară europeană, cu o legislație europeană, credeți că ar fi mai eficientă decât o luptă la nivel național și cu o legislație națională? Mulțumesc. Acum pentru socialiști două minute. Domnul Croșeta, mulțumesc. Eh, mulțumesc, eh, domnule Gheiro, pentru analiza succintă, însă foarte detaliată. Pentru că fiecare din punctele evocate de dumneavoastră ar merita ore în șir de discuții. Deci ați fost foarte eficient eh, în a ne prezenta un tablou general. Dumneavoastră cred că, practic, ne-ați înfățișat în imaginea unei criminalități organizate bazate bazând, bazându-ne pe analiza noastră tradițională a fenomenului mafiot, a cozei noastre mai degrabă decât a mafiei. Modelul Coza Nostra e un model în care avem control teritorial, deci uh, mafiile se înmulțesc în Europa și controlează teritoriul într-un mod de dreptul militar, apoi există elementul acestei burghezii mafiote, care nu și cred că asta e uh, partea cea mai importantă a intervenției dumneavoastră, că nu este vorba doar de o uh, burghezie care acționează în numele mafioților. Deci un paravan, practic, uh, în spatele căruia se ascund afacerile ilegale ale mafiei. Dar este de-a dreptul vorba de o burghezie, în adevăratul sens al cuvântului, care face afaceri legale sau, mă rog, semi-legale. Dar care în practică sunt totalmente ilegale. Chestiuni care pot fi legate și de lumea politică. Bun, și sunt uh, complet de acord cu această analiză. Ba chiar unii dintre noi de ani și ani de zile uh, spun că există o adevărată situație de urgență practic devenit acum permanentă în Europa. Și nu numai. Noi trebuie să ne gândim că trebuie să găsim un antidot încă discutăm de ce să facem uh, cu uh, legislația în domeniul penal. Uh, avem aceleași aceleași discuții în Europa. Dar cred că nu ar trebui să luăm măsuri comune care să țină cont de caracteristicile pe care tocmai le-ați expus. Pentru că afirmația cu care sunt de acord, pentru că eu provin din Sicilia, teritoriul al mafiei, și dumneavoastră spuneți că până uh, criminalitatea e legată din ce în ce mai mult de afaceri, de burghezia criminală, nu mai provine din sărăcie. E legată de infractorii politici, dar e o afirmație uh, care trebuie să ne, faci, să ne facă să ne gândim la un pachet de directive comune, care astfel nu vor mai putea fi uh, eludate de statele membre, ci ar deveni obligatorii. Aici v-aș întreba uh, ce legi, ce legislație ați sugera să, se ad- să fie adoptată pentru o luptă eficientă contra acestui tip de mafie și de crimă organizată? care se transformă și devin chiar de neînțeles pentru cei care sunt neexperimentați uh, în acest domeniu. Mulțumesc, domnule, acum domnul Newton Dan pentru ALDE. Thank you for your present. Vă mulțumim pentru prezentarea făcută. Cuvântul cheie pentru mine a fost balcanizarea lumii. Dacă v-am putea da puterile pe care le, le, le doriți, cum ați schimba lumea? Cum ați lupta împotriva acestei balcanizări care afectează negativ capacitatea de luptă împotriva criminalității la nivel mondial? Și pentru GUE, domnul Sondergaard? Vă mulțumesc foarte mult. Am câteva întrebări. Înțeleg că operați cu termenul de stat eșuat, stat ratat. Teroriștii pot profita de acestea, însă din cauza balcanizării vorbeați de posibilitatea deturnării acestor state de unele grupări criminale. Ne-ați putea da detalii suplimentare? A doua chestiune, ne puteți spune mai multe în legătură cu piețele financiare liberalizate? Cum au contribuit acestea la întărirea grupărilor infracționale? Ce mecanisme funcționează aici? Mulțumesc. Per uh, loro valorevole Iacolino. Uh, domnul Iacolino, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, am ascultat cu foarte mare interes eh, cuvântarea domnului Gheiro, care ne arătat foarte clar că fenomenul criminal e unul teritorializat, e un fenomen care are legături cu politica. Legături evidente. Ar trebui să elaborăm un raport care să identifice și soluții de natură politică, dacă dorim soluții legislative. Aici ar fi interesant să auzim ce aveți de spus în legătură cu legislațiile, care știm că legislația diferă de la stat la stat. Ca să înțelegem mai bine, deși deja suntem conștienți de acest lucru, cât de semnificativă și negativă e prezența criminalității organizate, mai ales în teritoriile în care PIB-ul e sub standardele medii europene. inclusiv în ce privește utilizarea fondurilor comunitare și structurale, infiltrarea mafiotă e foarte evidentă. Asta ar fi era pe care vreau adresez. E clar că acest raport al nostru a trebuit să constituie o, o referință, nu doar pentru celelalte instituții europene, ci și să constituie un stimul spre armonizarea legislațiilor, pentru că fragmentarea lor este o barieră în calea luptei polițienești împotriva mafiei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Minski, un minut. Paldies! Ļoti īsi gribu piebilst. Ļoti daudz informācijas. Mulțumesc! Aș dori să spun că Dani s-au prezentat multe informații, multe date statistice. Totuși, nu e foarte clar cum vom merge mai departe în materie de criminalitate organizată și corupție. În primul rând, probabil, ar trebui să ne amintim care este scopul principal al infractorilor, banii. Dacă aceștia nu mai pot să aibă acces la aceste fonduri ilicite și să le utilizeze, atunci probabil o să reușim să reducem nivelul criminalității organizate. În ce direcție ar trebui să ne îndreptăm? Vă mulțumesc. Intervent un minut, per Mulțumesc. Acum domnul Schmidt, un minut. Thank you, Madam Chair. Thank you for... Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc și pentru cuvintele introductive. Nu cred că liberalizarea pieții bancare e o problemă. Ar putea fi parte a problemei. Dar trebuie să acoperim, să închidem toate portițele din legislație. Dacă facem asta, eliminăm criminalitatea organizată? Nu. Sunt și alte măsuri, sunt și alte metode de a eluda legea, de a încălca legea, chiar dacă nu profiți doar de liberalizarea legislației bancare. Piața imobiliară americană a fost umflată de decizii ale Congresului american, care a sprijinit firme cum a fost Freddie Mac și Fannie Mae. Au fost 38 de motive diferite enunțate pentru criza financiară, dar asta era doar observație în subsidiar. Întrebarea mea e următoarea. Avem nevoie de o poliție federală în Uniunea Europeană, ca și în Statele Unite ale Americii, ne-ar putea asta ajuta să luptăm împotriva criminalității? Vă mulțumesc. Grație, directore. Ehm. Mulțumesc. Domnule comisar, înainte de a vă da cuvântul, vă mulțumesc pentru capacitatea noastră de sinteză. Ne-ați uh, făcut o cuvântare foarte succintă, dar ați prezentat foarte clar nu doar problemele, ci și posibilele soluții din partea instituțiilor europene. Aș dori să vă întreb și eu, din propria experiență, ați spune că e necesar, adineaori colegul Schmidt a întrebat dacă e necesară o poliție federală. Eu vă întreb, ce credeți dumneavoastră? E necesar ca Uniunea Europeană să dispună de un text unic de lege împotriva criminalității organizate. Mai înainte, doamna Borselino a spus că ar trebui să fie un articol 416 bis la nivel european. Deci să existe acolo prevăzută infracțiunea de asociere în scop mafiot. Credeți noastră că ar fi nevoie de o astfel de lege pentru a stopa implantarea diverselor organizații criminale în uh, teritoriul european? Je vais essayer de répondre. O să încerc să răspund pe scurt la toate întrebările și observațiile, reamintindu-vă că astăzi mă exprim cu titlu personal. Deci nu reprezint oficial o autoritate franceză. Mai întâi, pentru a răspunde la prima întrebare care mi-a fost adresată. Da, fenomenul criminal organizat de astăzi reprezintă un fenomen de putere globală, economică, socială, financiară. Să ne imaginăm clanul Camora, este angajator pentru că are și uh, întreprinderi și companii legale, pentru că este angajator, are o capacitate de controlare a voturilor și o parte din uh, lichidități vor fi reinvestite în uh, afaceri globale. Deci, deși sunt uh, teritorializate, sunt puternice și globalizate. Și rolul social nu este deloc marginal, ci este un rol central. Este o observație pe care o putem face despre mafia italiană. Le putem găsi și în alte părți din Europa cu alte tipuri de organizații criminale. Apoi, întrebarea legislației uh, naționale și legislației europene, care a fost pusă de mai multe ori. Sunt convins că trebuie să adoptăm standarde juridice comune, pentru că asta ar ușura cooperarea și colaborarea și este un aspect uh, fundamental, așa cum a spus și directorul Europol. În același timp, aș vrea să fac câteva observații pe această temă. Mai întâi, statele nu pot să renunțe la responsabilitatea națională. Deci, să nu cerem unei entități supranaționale să facă ceea ce uh, nu vor sau nu pot să facă statele, pentru că prima responsabilitate le, aparține statelor. niciun stat nu va face sau nicio entitate nu va face ceva în locul statului italian, francez sau uh, sloven. Deci, răspunderea primară este una statală. În al doilea rând, chiar dacă adoptăm standarde juridice comune și avem o legislație mai avansată, să avem grijă la catedrala de hârtie, la iluzie. Există foarte multe țări din lume care au sisteme juridice și instituționale mult mai bune, dar acestea nu sunt aplicate suficient, fie din lipsă de voință, fie din lipsă de fonduri. Mexicul, spre exemplu, are cea mai frumoasă legislație pentru lupta împotriva spălării de bani. Și totuși, este absolut inutilă. În ceea ce privește balcanizarea lumii. Faptul că lumea a devenit uh, așa un spațiu foarte împărțit și faptul că am trecut de la 40 de state la 20 este un uh, Uh, lucru foarte relevant, pentru că peste câțiva ani vom putea avea chiar 20 de state în plus. Uh, știm că există niște uh, probleme, niște motive istorice care au dat naștere la aceste noi state. Acest lucru este evident. Nimeni nu poate face nimic și nu putem decât să judecăm fenomenul începând de acum dar să avem grijă și la consecințe, pentru că multe dintre aceste state noi nu au putere ă, de poliție militară, judiciară, politică chiar. Știți, ă, state în care poliția reprezentată de câteva persoane prost plătite și prost pregătite. Și deci raportul de forțe în aceste țări s-a inversat între puterile criminale, organizațiile criminale endogene sau exogene și aceste forțe mici de poliție. Deci vedem o inversare a suveranității în anumite uh, state pentru că s-a schimbat raportul de forțe. Nu o să revin la analiza asupra dereglementării și la criza bulei imobiliare din Statele Unite. Uh, La bula imobiliară, cum spuneam, a fost vorba despre o fraudă sistemică, dar asta este cu totul altă poveste. Pour, uh... par où commencé, je pense en effet. Pentru a termina cum am început, mă gândesc că adoptarea unor standarde europene este un element central pentru a unifica practicile și cred că cel mai important este să nu ne mai lăsăm orbiți Les pays du sud de l'Europe ont une sensibilité naturelle. Țările din sudul Europei au o sensibilitate naturală la provocările strategice reprezentate de marile fenomene de criminalitate organizată și mafia e doar un segment al acestei problematici. Dar e evident că trebuie să facem un efort de informare, de educare, pentru că multe țări fie nu vor să vadă, fie nu știu ce se întâmplă și este important să existe cunoștință pentru că acest fenomen este unul complex și subtil pentru că se înrădăcinează pe niște teritorii și se uh, implică în țesutul politic și social al unei țări. Grazie, Mese Roman, soprattutto... Mulțumim, domnule Gero, Mulțumim pentru pasiunea care a vorbit și pentru că ne-ați dedicat, uh, din, ați din timpul dumneavoastră prețios ca să veniți alături de noi. Nu simplu să uh, întâlnești o persoană care să nu fie italiană și care să poată face această analiză și să fie conștientă de uh, necesitatea de a combate mafia. Mul- mulțumim din inimă în numele întregii comisii pentru că ne-ați acceptat invita- ne-ați acceptat invitația și v-aș ruga dacă e posibil să ne dați și o copie a discursului dumneavoastră. Foarte bine, deja o avem. Mulțumesc. Și cu aceasta am încheiat um, reflexiile privitoare la primul subiect de, de astăzi iar acum, o dată cu uh, cuvântarea domnului Carlos Seyen de la Eurojust, vicepreședinte Eurojust, uh, deschidem practic uh, discuțiile pe a doua temă de care ne vom ocupa astăzi. Cu, întâi cu domnul vicepreședintele Eurojust Seyen și apoi în cursul după amiezii vom continua datorită prezentării domnului vicepreședintele Eurojust, Carlos Seyen, vom avea posibilitatea de a discuta în legătură cu îmbunătățirea sinergiilor și cooperării între instituții și agențiile implicate în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, spălării de bani da, la nivel național, european și internațional. Azi de mai multe ori s-a menționat colaborarea și cooperarea deci, domnule vicepreședinte, vă rugăm să ne spuneți mm, cum s-ar putea optimiza aceste sinergii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, stimați membri ai Parlamentului European. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat ca reprezentant al Eurojust această sesiune foarte interesantă de discuții. V-aș ruga de asemenea să o scuzați pe doamna Michelle Conning, care este președinta Eurojust, pentru că n-a putut să uh, vină astăzi la Bruxelles, deoarece trebuie să prezideze o reuniune plenară a Colegiului Membrilor Naționale Eurojust și pregătește prezentarea pe care o va face uh, joi în fața Comisiei Libe a Parlamentului European. Va prezenta cu acea ocazie raportul anual Eurojust pe 2011. Și în această dimineață am auzit în, în primul rând că Eurojust nu funcționează, s-a afirmat și în al doilea rând s-a făcut o altă afirmație, Eurojust nu funcționează destul de bine. Deci consider că mi s-a adresat o provocare și trebuie acum să vă conving uh, de contrariu. Dar credeți-mă că nu ăsta e scopul meu. Deci prezentarea mea uh, se va referi la aspecte în legătură cu care cooperarea și activitatea Eurojust pot fi îmbunătățite și dacă îmi permite timpul, voi, vă voi prezenta pe scurt și vă voi explica limitele uh, euro, activității Eurojust conform actualului cadru legislativ. Sunt conștient de faptul că probabil că încă organizația noastră nu este la fel de cunoscută pre, precum Coca-Cola. Deci voi începe prezentarea cu misiunile Eurojust și apoi uh, mă voi referi și la instrumentele pe care le avem la dispoziție. Iar apoi voi încerca să explic deciziile, decizia de înființare Eurojust și instrumentele pe care ne le-a pus la dispoziție, mă voi referi și la crimă organizată, corupție, spălare de bani, văzută din perspectiva Eurojust. Apoi, la sfârșit, eventual câteva cifre, informații și jurisprudență. Acum, în legătură cu cadrul juridic. Vă reamintesc că Eurojust a fost înființat în 2002. La sfârșitul anului 2002 a căpătat un sediu la Haga și o nouă decizie privind Eurojust luată în decembrie 2008, dar care a intrat în vigoare doar în iunie 2009, a conferit mai multe puteri acestei organizații în uh, activitatea sa de zi cu zi. De ce menționez această nouă decizie privitoare la Eurojust? Pentru că încă nu toate statele membre au implementat decizia, au la dispoziție până în, uh, timp până în iunie 2011. Și trebuie spus că în munca noastră de zi cu zi, acesta reprezintă, acest uh, lucru reprezintă un impediment în calea succesului nostru potențial. Însă cadrul juridic nu este doar un dat, ci este și o realitate care se transformă. Și vă reamintesc că două articole din Tratatul de la Lisabona se ocupă de activitatea Eurojust. Sau oricum, Eurojust e menționat la două articole ale acestui tratat. Primul, articolul 85, care spune, sau mă rog, se referă la structura, puterile și evaluarea parlamentară a Eurojust și când spun evaluare parlamentară mă gândesc atât la evaluarea făcută de Parlamentul European, cât și de cea făcută la nivelul Parlamentelor Naționale. Întorcându-mă la articolul 85, aș spune că sigur că structura Eurojust poate fi îmbunătățită ca să fie și mai eficient. Da, pardon. Însă, Eurojust consideră că și cel de-al doilea aspect din articolul 85, și anume puterile conferite Eurojust, reprezintă un element important și mă gândesc și la puterile prevăzute la articolul 85 de a iniția anchete și de a propune demararea uh, anchetelor penale. Și vă reamintesc și misiunea Eurojust, conformit conform cu articolul 85, este și aceasta și apoi în legătură cu scopul uh, unității noastre, citez din decizia Consiliului JAI din decembrie 2000, care spune că Euro, misiunea Eurojust este să se ocupe mai eficient și acum mă refer și la mandatul uh, acestei comisii a dumneavoastră să se ocupe mai serios de uh, infracțiuni transfrontaliere grave, mai ales când uh, sunt organizate sau implică două sau mai multe state membre. Obiectivele noastre sunt de a stimula și de a îmbunătăți coordonarea anchetelor uh, și activității procurorilor, de a îmbunătăți cooperarea cu asistență reciprocă, uh, cu mandatul de arestare european, să susțină autoritățile competente când uh, ele anchetează infracțiuni transfrontaliere grave. În legătură cu misiunile Eurojust, uh, acestea sunt prevăzute la articolele 6, articolul 6 care se referă la puterea uh, membrilor naționali și uh, articolul 7 când e vorba de puterea colegiului uh, și plenarei membrilor naționali Eurojust. Și e vorba de a ancheta sau, pune sub, sau a cere autorităților competente să ancheteze sau să uh, pună sub acuzare uh, infracțiuni, să accepte că o țară e mai bine plasată de a ancheta decât alta, să coordoneze, să înființeze o echipă comună de, de anchetă și să furnizeze orice fel de informații necesare. Și un punct foarte important, la ora actuală Eurojust dispune doar de puterea de a solicita, de a cere. Eurojust nu are posibilitatea de a obliga autoritățile din, uh, dintr-un stat membru să demareze, de exemplu, o anchetă și să pună sub acuzare. Asta ar putea fi ceva prevăzut la articolul 85 al Tratatului de la Lisabona. Nu voi insista pe celelalte emisiuni. Eurojust, pe lângă activitatea sa operațională, la așa numitul nivel 3, deci întâlniri de coordonare, de exemplu, atunci când e vorba de a organiza simultan în mai multe state membre, de exemplu, arestări sau percheziții, aceste activități pot fi organizate într-o așa numită reuniune de coordonare la Eurojust, dar în plus noi organizăm de asemenea întâlniri strategice și tactice când luptăm contra anumitor organizații criminale sau forme de criminalitate și, bineînțeles, crimă organizată, că despre asta vorbim aici. Poate ar trebui menționate trei elemente introduse mai specific eh, prin noua decizie privitoare la Eurojust. Dar, cum am spus, această decizie încă nu a fost pusă în aplicare de un de pro, aproximativ o treime din statele membre. Deci, această decizie din 2009 se ocupă de implicarea noastră în uh, echipele uh, comune de anchetă, introduce așa, numitele, uh, așa numita coordonare um, de urgență și îmbunătățește schimbul de informații. Încă ceva în legătură cu aceste echipe comune de anchetă. Ar, ar putea apărea probleme în activitatea Eurojust pe viitor dar poate probleme și în activitatea altor instituții europene. Poate și acestea vor trebui implicate în acest context. Până acum, știți că la început echipele comune de anchetă erau privite ca un fel de proiect mort uh, din, din fașă, pentru că uh, nu, unul din unul din motive a fost întotdeauna lipsa susținerii financiare a acestor echipe de anchetă. Apoi a fost luată o inițiativă de către Comisia Europeană care a furnizat finanțarea necesară pentru echipele de anchetă. 95% din fonduri au provenit de la Comisie și Eurojust a contribuit cu restul de 5% și se poate spune, într-adevăr, că această contribuție financiară la înființarea echipelor comune de anchetă a impulsionat decisiv înființarea acestor echipe. Voi mai menționa faptul că Eurojust în 2010 sau începând cu 2010 și până în 2012, adică până în luna iunie, a susținut financiar 65 de echipe comune de anchetă în toată Europa. Noua decizie Eurojust a introdus și coordonarea de urgență, adică Eurojust este acum la dispoziția procurorilor, dar și a anchetatorilor, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Aș putea da un exemplu al avantajelor acestei coordonări. În luna decembrie anului trecut, cam la ora 10 seara, am primit un telefon din partea colegului meu francez, care mi-a spus că autoritățile franceze uh, efectuat interogarea unui suspect implicat într-un caz de crimă organizată internațională și suspectul tocmai a recunoscut că are 3 milioane de euro într-un cont în Luxemburg. Și pentru că e vorba de o criminal, formă de crimă organizată, nu se știa dacă uh, aveau și uh, intermediari care să acționeze pentru ei, deci Întrebarea era dacă se putea obține măcar înghețarea uh, conturului, și asta de, la, de, de pe o zi pe alta. Deci eu am uh, primit acel telefon la 10 noaptea, m-am pus în, uh, am intrat în legătură cu autoritățile din Luxemburg și în dimineața următoare, la ora 9, dimineața înainte de începerea activității băncilor, s-a înghețat contul bancar acestei persoane și apoi a fost uh, Uh, pus sequestru pe acești bani și sunt convins că fără această coordonare de urgență nu, așa ceva nu ar fi fost posibil. Și avem, uh, am menționat și schimbul de informații pentru o mai bună activitate. Uh, membrii naționali sau statele membre trebuie să pună în aplicare noua decizie privitoare la Eurojust. Aș menționa și cooperarea noastră cu Europol. Veți găsi detaliile um, pe ecran din punct de vedere al uh, profesionistului aș uh, sublinia importanța asocierii noastre la 17 din punctele nodale Europol dar sigur, Europol a fost înființat mai ales în scopuri analitice, iar Eurojust în scopuri operaționale. Deci, pe, eh, nou, ni se pare logic ca Eurojust să fie asociat la toate eh, punctele nodale Europol, inclusiv activitățile contrateroriste, Hidra, eh, Delfin, toate aceste operațiuni Aș menționa și cooperarea noastră cu Olaf, care acum a atins viteza de croazieră și pentru 2011 a spune că Olaf uh, a sesizat uh, Eurojust cu 8 cazuri majore și uh, a participat la 8 reuniuni de coordonare. Asta ca să bun, să mă ocup și de faptul că noi am avut mai mult de 1400 uh, de cazuri, acum deja sunt peste 500 până în iunie. Anul acesta eu cred că vom înregistra o creștere cam, de 1000, cam până la 1500 de cazuri de care ne ocupăm. Aveți acolo tipuri de, de infracțiuni prioritare, traficul de droguri, vedeți că uh, e foarte important pentru noi și sigur că uh, parțial acesta este legat, sau cel puțin două treimi din el uh, se leagă de uh, criminalitate organizată. La fel și pentru traficul de ființe umane, spălarea de bani și v-aș solicita să priviți ultima coloană, anume alte cazuri, dar care au legătură cu criminalitatea organizată câteva cifre. Anul trecut, Eurojust s-a ocupat de 26 de cazuri legate de corupție, au 19 reuniuni de coordonare și s-a format o echipă comună de anchetă. Eh, apoi se menționează și spălarea de bani în mandatul eh, nostru. Anul trecut, 122 de cazuri au fost înregistrate din punctul nostru de vedere, spălarea de, de bani e cea de-a patra uh, formă de infracționalitate cea mai, din cele mai întâlnite. Am avut 27 de reuniuni de coordonare, au fost formate două echipe de anchetă uh, comune asociate și cu traficul de droguri și în final, în general, cazurile legate de crimă organizată am avut 197 doar în 2011 din care 56, pentru care am organizat 56 de uh, reuniuni de, organ, de coordonare și am creat 6 echipe comune de anchetă. Și acum, un exemplu concret, pentru că văd că uh, nu mai am timp la dispoziție, dar uh, v-aș uh, vorbi și despre, li, despre limitele, barierele de care ne izbim. Avem operațiunea Dracula. <laughs> S-a desfășurat în România o organizație criminală din România specializată în spargeri Uh, în, în echipe, în, pardon, în clădiri de birouri uh, ale unor multinaționale. Și după ce materialul IT era instalat în aceste clădiri, deci clădirile erau nou construite, se instala materialul și la scurt timp după aceea uh, infractorii furau, spărgeau clădirea și furau materialul IT. Modus operandi ne-a arătat că ei ar, a, alegeau clădirile care se aflau uh, foarte aproape de uh, șosele, de căi de acces, astfel încât puteau uh, scăpa foarte rapid de la locul faptei. Și noi am, uh, am fost activi în Franța, Luxemburg și Belgia, dar aveau ramificații și în Danemarca, țările de jos și Regatul Unit și uh, materialul furat era transportat și stocat în Germania și de acolo era transportat mai departe în România unde era vândut și avea loc și spălarea de bani. Au fost, uh, s-au făcut uh, arestări uh, în Franța, în Luxemburg și în Belgia și în țările de jos și autoritățile din Luxemburg au cerut organizarea la nivel eurojust a unei reuniuni de coordonare în cursul căreia au apărut mai multe probleme, elemente, s-a uh, propus mm, să facem o legătură între materialul furat și cazuri specifice de spargeri, apoi înființarea unei baze de date pentru uh, profi, profilele uh, ADN, uh, cu amprente găsite de pe materialul furat, da, care puteau să ne ducă dacă, la autor, dacă, ne, dacă făceam legătura cu materialul de ne de la persoana aflată deja în detenție. Apoi, a fost din partea unor persoane arestate într-una din țările uh, Uniunii Europene, Uh, s-a cerut ca aceștia să fie investigați, să fie anchetați uh, și interogați și de autoritățile din altă țară, a putea să existe un conflict de competențe, mai ales când e vorba de activitățile acestea de criminalitate organizată și apoi uh, pe, pe parcursul acestei reuniuni de coordonare formarea unei, s-a propus formarea unei echipe comune de anchetă. Din nefericire, nu intru acum în detalii, nu expun acum toate motivele, dar a existat un refuz. Toate aceste măsuri au fost refuzate. Și acum mă întorc la cadrul juridic actual al Eurojust. Nu s-a putut face nimic în acest context și nici măcar noua decizie Eurojust nu ne-ar fi ajutat să rezolvăm problema. Cred că mi-am depășit timpul alocat, îmi cer scuze. Dar, repet, rămân la dispoziția noastră pentru orice întrebare. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte. De fapt, noi eram deja în întârziere, așa încât eu sunt cea care îmi cer scuze. Și trebuie să spun că interpreții ne-au acordat 10 minute suplimentare, dar neapărat trebuie să ă, terminăm la 12.40. Așadar, vă rog, fiți foarte succinți. Doamna Matiu. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și domnului director, vicepreședintele Eurojust, pentru această prezentare interesantă. Cred că e foarte bine că putem să-l consultăm. Ar fi bine dacă ne-ați transmite documentele și prezentarea pe e-mail. Ne-ar prinde foarte bine. Ne-ați vorbit despre echipele comune mai devreme și despre refuzul pe care l ați primit din partea unor state membre care refuzau să vă pună la dispoziție atunci când solicitați cooperare fără a da nume, aș vrea să știu în ce cazuri refuză statele membre să uh, pună în aplicare, să înființeze aceste echipe comune. În ce cazuri se întâmplă așa ceva și din ce motive? Au motive obiective? Ar putea să acționeze cumva? Mulțumesc, domnul Cloșeta. Una semplice domanda. O întrebare simplă. Că, pentru că în legătură cu Eurojust, problema adesea este lipsa uh, inițiative, ceea ce limitează, desigur, puterile și eficiența Eurojust. Pentru că, practic, Eurojust devine activă doar la cererea statelor membre. Nu credeți că ar fi necesar să trecem la o fază de consolidare a Uniunii și capacității sale de a acționa împotriva criminalității organizate la o fază în care trebuie să dăm noi putere erorut și mai ales puterea de a demara anchete. Mulțumesc și acum pentru al de Newton Dan. Thank you. Um... Vă mulțumesc nu mai vorbiți în numele Eurojust. Schimbați un pic perspectiva și răspundeți-mi ca cetățean. În cursul dimineții, reprezentantul Olaf ne spunea că e nevoie de un procuror european. Ați fi de acord? Deci nu în calitate de reprezentant Eurojust, ci într-un spectru mai larg, să răspundeți. Mulțumim pentru GUE, domnul Sondergaard. Mulțumesc pentru prezentare. Ați menționat diferența între Europol, care adună informații, și Eurojust, care are o funcție mai operațională. Problema e că audiere după audiere, după studii, după conversații, ajungem la concluzia că sunt uh, dificultăți atunci când e vorba de cooperare dintre Eurojust și Europol. E adevărat sau nu? Probabil există o deficiență structurală de unde decurg și probleme de cooperare. Probabil există un obstacol. Există ceva în modul în care organizațiile sunt structurate, o chestiune de mandat. De, de unde aceste, de ce conflicte? clarificați acest aspect, vă rog. Domnul Iacolino, raportor, aveți cuvântul. Descripțiunea de la reprezentante de Eurojust, cum dire... Mulțumesc. Ehm, vicepreședintele Eurojust ne-a înfățișat limitele acțiunii Eurojust, dar și caracteristicile acestora. Dacă ne-ar putea vorbi și despre rolul magistraților de legătură pe care autoritățile judecătorești din statele membre le pun la dispoziție pentru coordonarea anchetelor. Cum ar putea fi consolidată această cooperare? Prin utilizarea uh, mai eficientă acestor specialiști necesar într-un context în care, care impune o, o specializare deosebită, competențe deosebite. Mulțumesc! Mulțumesc! Și Doamna Borsellino, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Reprezentantul Eurojust ne-a explicat ce anume face Eurojust, ne-a dat și exemple exhaustive. Eu l-aș întreba ce lipsește, care sunt instrumentele pe care ați dori să le aveți la dispoziție și pe care până acum nu le aveți la dispoziție, cu excepția echipelor de, comune de anchetă, uh, eu am întrebat și pe directorul Europol și nu, mi, nu mi-a răspuns. Mi se pare că nu prea funcționează aceste echipe pentru că unele țări nu uh, cooperează, dar și pentru că nu au destui bani la dispoziție. Eu cred că, având în vedere enorma cantitate de bani uh, care este sustrasă uh, din banii publici de către criminalitatea organizată, mi se pare că nu se face prea mult în acest sens. Dar aș vrea să știu care sunt instrumentele pe care nu le aveți și pe care ați dori să le aveți pentru lupta împotriva crimei organizate. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului vicepreședinte pentru 5 minute, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. 5 minute pentru 6 minute, deci pentru 6 întrebări nu e foarte mult. Prima întrebare se referea la motivele refuzului de a răspunde la o solicitare formulată la întâlnirea de coordonare sau refuzul de a constitui o echipă mixtă motivele au diferit. Uneori erau motive legitime. Fără să dau nume, pot să vă spun că într-un caz am constatat că există o temere în raport cu această dimensiune internațională și judecătorii refuzau să participe la o relație de cooperare și nu vreau să participe la echipe mixte. Au mai fost și motivații financiare ce, ce vreau să spun prin această teamă de dimensiunea internațională? Pentru un profesionist e clar că jucătorii trebuie să, judecătorii trebuie să mute dosarul de la dreapta la stânga pe birou. Există suspecți, detenție provizorie, există un risc de expirare a timpului limită și trebuie să meargă mai departe, rapid. Cazurile se complică atunci când ai o echipă mixtă și atunci judecătorul se teme că nu se pot încheia procedurile la timp. În opinia mea, asta e o motivație legitimă, însă, în ultimă instanță, ideea e că judecătorul să adauge 2-3 ani la sentință în caz de, de cooperare. A doua întrebare s-a referit la absența dreptului de inițiativă de a demara investigații. Răspunsul se regăsește în articolul 85 din tratatul de la Lisabona. Acesta spune că Eurojust ar avea posibilitatea de a decide uh, demararea unor investigații O altă întrebare se referă la relația între Europol și Eurojust. Nu cred că e o problemă fundamentală în relația între cele două organizații. Mergem în direcția justă și instrumentele de comunicare au trebuit să fie perfectate, au fost chestiuni care au trebuit să fie rezultate. Deci când Europol oferă informații Eurojustului, ce poate să facă Eurojust cu aceste informații date unui reprezentant unui stat membru, colegiului, organizației ca atare, informația poate fi dată mai departe către autoritățile naționale. Tot, tot aceste chestiuni ar trebui să fie clarificate, însă nu văd o problemă fundamentală de natură structurală în relația dintre organizațiile noastre. Ultima întrebare. Ce se poate îmbunătăți? Ei, ca să rezum, noua decizie Eurojust trebuie să fie pusă în aplicare în toate statele membre. De asemenea, Comisia a confirmat că anul viitor va exista un proiect de regulament înaintat Parlamentului în contextul articolului 85, sperăm. Aici nu vorbesc în numele Eurojust, ci în nume propriu. Sper că noua propunere nu se va referi doar la structură, ci va afecta și atribuțiile și puterile Eurojust și mi-a spus să vă răspund la ultima întrebare în calitatea mea de european, nu de reprezentant al Eurojust. E nevoie de un procuror public european? Da, pentru că statele membre încă au opinii divergente pe această temă, dar dacă întrebați un cetățean european, acesta este convins că e nevoie de un procuror public european. care să nu aibă un mandat limitat la interesele financiare ale Uniunii Europene, ci probabil într-o etapă ulterioară, mergând dincolo de asta, mai ales în direcția luptei împotriva criminalității organizate. Mulțumim, domnule vicepreședinte, mai ales pentru că ați reușit să fiți foarte sintetic. Sunt convins că vor mai fi ocazii pentru a avea un schimb de opinie cu dumneavoastră. Eu mulțumesc interpreților pentru că ne-au acordat timp suplimentar și vom continua audierile la orele 15 cu Procurorul Național Antimafia din Italia, domnul Piero Grasso. Deci ne revedem la orele 15.